Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Bien, je vous propose tout d'abord, si vous en êtes d'accord. Dacă sunteți de acord, vom adopta ordinea de zi fără niciun fel de modificare. Nu are nimeni nicio obiecție, vă mulțumesc. Comunicări din partea președinției regim lingvistic normal, cu excepția estonei, letonei și maltezei astăzi. Pentru interpretare, bineînțeles. Pe data de 17 octombrie vom avea o reuniune extraordinară de la orele 15 la orele 18 ca să vorbim cu doamna Jacqueline Măglid, director executiv al Agenției Europene pentru Mediu, Uh, va fi prezentă și vom avea un schimb de opinie cu dumnea ei. Deci, cum spuneam, pe 17 octombrie, de la orele 15. Urez bun venit și unui grup de vizitatori de la Crucea Roșie din Germania, care vor putea să asiste la uh, reuniunea noastră timp de 40 de minute. Apoi, în ce privește numărul de misiuni, știți că noi, state membre, au accesat uh, uh acest uh, um, program în ce privește numărul de misiuni, deci credite gratuite de până la 700 până la 800 de milioane de euro și Comisia ne va da un aviz în termen de șase luni. Interpretul uh, reia era vorba despre uh, cotele de uh, emisii cu dioxid de carbon. Deci noi state au aderat la acest sistem de schimb cu cote de emisii și comisia urmează să-și dea avizul. De asemenea, Urăm bun venit invitațiilor noștri din uh, Finlanda, din partea Partidului Socialist și, de asemenea, uh, ne bucurăm că colega noastră, Lena Ek, a fost numită ministru de mediu în noul guvern din Suedia. Iată, pentru punctul comunicat de președintelui, acum al treilea punct de pe ordinea de zi, uh, aprobarea proceselor verbale a reuniunilor noastre din 23-25 mai și 14-15 iunie, dacă nu are nimeni nimic de adăugat, considerăm că aceste procese verbale sunt adoptate. Mergem acum la primul punct de pe ordinea noastră de zi, și anume strategia specială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului. Domnul Tatarela este raportorul nostru pentru aviz. Este în sală, deci îi dau cuvântul. Grație, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Pe 4 aprilie, Comisia a prezentat o comunicare către o strategie spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățenilor. Și noi trebuie să exprimăm un aviz pe marginea acestei comunicări, iar comisia competentă în fond este Comisia ITRE. Documentul nu poate decât să fie acceptat, însă cu o rezervă, căci printr-o abordare aproape de neînțeles și schizofrenică, dacă îmi dați voie să folosesc această expresie, Comisia aceeași comisie a șters programul uh, uh GMS din Perspectiva financiară plurianuală pentru perioada 2014-2020, ceea ce înseamnă că în bugetul său plurianual, Comisia nu mai va putea să financeze GMS, care este un program care, din punctul nostru de vedere, este un program far al Uniunii Europene. Și atunci, cine va finanța acest program? După părerea Comisiei, statele membre ar trebui să o facă. Ei ar trebui să pună în rezervă 843 de milioane de euro per an, astfel încât să se ajungă la uh, uh, suma necesară pentru a finanța GMS. Eu cred că această atitudine din partea Comisiei trebuie să fie criticată. În proiectul nostru de aviz trebuie să exprimăm cu tărie și dacă se poate cu unanimitate, deci îmi permit să uh, adresez această cerere colegilor, un vot în unanimitate pentru a convinge Comisia Executivă să-și schimbe punctul de vedere și să păstreze o finanțare comunitară pentru programul GMES. În plus, Comisia a renunțat să își financeze acest program pentru că, așa cum se zvonește în anumite uh, uh, medii, deci se zvonește că Comisia a făcut această uh, alegere deoarece întâmpină dificultăți în gestionarea și finanțarea programelor de mare anvergură cu caracter științific. În comisia noastră, practic, de fiecare dată vorbim despre mediu, schimbările climatice, dioxid de carbon și așa mai departe. Programul GMES poate să ne ajute foarte mult în acest sens, nu numai pentru protecția mediului, dar și pentru chestiuni de securitate, securitatea Europei, securitatea granițelor, supravegherea uh, transportului maritim. Și știm foarte bine că și italienii și francezi și spanioli avem veșnic aceste probleme. Ori acest sistem poate să ne ajute foarte mult în relațiile noastre cu continentul african, pe noi, țările uh, de pe malul Mării Mediterane, pentru că partenerii noștri africani nu pot să se descurce dacă nu pot să beneficieze de date uh, precum cele furnizate de GM, GMES și nici noi. Iată de ce am redactat astfel avizul și oricum țin foarte mult la acest alineat uh, în care spun că Comisia trebuie să recupereze acest program. Președinta, vă mulțumesc pentru această prezentare succintă. Domnule Prodea, aș ceru cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Sunt pe deplin de acord cu ce a spus colegul meu, Tatarela. Și aș dori să subliniez și un alt aspect. A această infrastructură spațială, precum și celelalte, sunt de neînlocuit pentru a putea pune în aplicare toate politicile europene. Aș vrea să mă refer la felul în care Galileo ne ajută pentru protecția a, mediului înconjurător și de asemenea de contribuția Galileo pentru SEZA, și pentru controlul traficului aerian, căci astfel se vor face economii de până la 15% uh, de combustibil, de kerosen. Și vom putea de asemenea să îmbunătățim situația de pe um, aeroporturi, să nu mai fie uh, o atât de mare aglomerație în unele dintre ele, să programăm mai bine aterizările și decolările. De aceea spun că aceste programe, aceste infrastructuri spațiale sunt indispensabile pentru uh, politicile europene. Și să nu uităm ce importante uh, sunt aceste uh, uh, rețele de sateliți pentru comunicare în Europa. Deci aș putea să merg și dincolo de ce a spus colegul Tatarela. Nu m-aș mulțumi numai cu o recomandare făcută comisiei, ci aș dori să se spună că este foarte important ca finanțarea pentru GMES să nu fie întreruptă, pentru că GMES este deosebit de important pentru controlul de emisii de dioxid de carbon pentru a controla de asemenea nivelul uh, încălzirii climatice. Și aș vrea să mai amintesc toate politicile de uh, salvgardare a pădurilor, mai ales a pădurilor tropicale, de prezervare a acestora. Deci această constelație de sateliți este una dintre marile infrastructuri europene și ar fi o greșeală să spunem că doar statele membre din 2013 ar trebui să fie responsabile cu finanțarea acestei rețele, pentru că totuși aceste infrastructuri au adevărată plus valoare europeană. De asemenea, aș vrea să Vă reamintesc ce a spus uh, președintele Barroso în timpul discursului său despre starea Uniunii. Trebuie să dăm dovadă de curaj. Și atunci eu vreau să le cer voie colegilor ca să facem o formulare mai curajoasă. Dacă aceste infrastructuri sunt europene, ele trebuie să-și găsească locul în programele europene. Cu atât mai mult cu cât suntem într-o perioadă de criză economică. Ori această infrastructură este un exemplu tipic unde putem să folosim programe de investiții uh, uh, după modelul uh, um, keynesian. Și astfel vom pune bazele viitorului nostru ar fi un model de investiție curajoasă atunci când am uh, investi în aceste infrastructuri europene. Cum spuneam, ne vom putea pregăti pentru viitor și ar fi o măsură decisivă pentru a vedea în sfârșit luminița de la capătul tunelului și pentru a ieși din perioada de criză. Vă rog să vă gândiți că asemenea investiții sunt prin natura lor niște investiții europene și sunt o dovadă a curajului nostru. Trebuie să dăm un imbold acestor programe, pentru că nu numai că ele sunt indispensabile, dar ne pot servi ca un fel de pârghie de conjunctură pentru a ne permite să ieșim din uh, această perioadă de criză economică. Mulțumesc. Cine mai dorește să ia cuvântul? Doamna Hasi. Hasi, souhaitez-vous la parole? Oui Non Non. Ok. Euh, bon, Françoise Grostet. Doamna Françoise Grostet. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Uh, voi vorbi foarte concis pentru a sprijini intervențiile precedente. Cred că este important să se asigure finanțarea acestui program. Program despre care s-a vorbit Deja și săptămâna trecută, eu însă m-am exprimat în acest sens, în cadrul dezbaterilor privind raportul Gardini, cu privire la securitatea civilă în Europa. Sigur că s-a vorbit despre programul de observare a Terei, s-a vorbit despre consecințele din punct de vedere climatic, dar aș dori să revin asupra politicii industriale europene. Nu putem să avem niște discursuri care să pună accentul pe o politică mm, industrială europeană, uh, pe existența unor campioni, între ghilimele, industrial, dacă în spatele acestor discursuri nu există și bugetul necesar pentru aceste proiecte. Uh, mi se pare foarte important uh, să exercităm o influență asupra Comisiei Europene, asupra Consiliului European, asupra colegilor noștri de la Comisia Bugete, pentru ca aceste finanțări să fie prevăzute. Acest lucru mi se pare indispensabil. Dacă nu, discursul nostru nu este unul coerent și în această perioadă avem nevoie de coerență și de foarte multă voință. Doamna președintă, mulțumesc, doamnă Grostet. Carl Like to... Da, aș dori să vă spun că am ascultat ce au spus colegii noștri despre utilitatea acestor programe, dar ideea este că cofinanțarea trebuie să se facă de către întreprinderile din industrie și știm că acest lucru nu funcționează și știm că o mare parte din uh, Galileo va fi utilizat în scopuri militare și cred că este necesar ca și statele membre să plătească partea militară din bugetul Galileo, pentru că ei refuză să se refuză folosirea banilor europeni pentru echipamente militare. Așadar, orice parte legată de uh, domeniul militar ar trebui să fie acoperită din bugetele statelor membre și nu din bugetul european. Pentru ca politica spațială europeană să nu promoveze niciun fel uh, dotarea cu echipamente militare. Doamna președinte, mulțumesc. Din partea comisiei, domnul Gonzales. Merci beaucoup. Uh. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Comisia Europeană ia act de observațiile ridicate aici, în cadrul intervențiilor pe care le-am ascultat. Aș dori să subliniez, având în vedere că vorbim aici despre comunicarea din 4 aprilie, că nu există nicio incoerență între această comunicare și comunicarea ulterioară din 29 iunie care privește cadrul financiar multianual. Comisia recunoaște în comunicarea sa din 4 aprilie importanța și prioritatea proiectului GMS, în comunicarea din 29 iunie, Comisia recunoaște din nou această importanță, însă trebuie să facă față necesității finanțării altor politici ale Uniunii Europene și făcând o distinție între Galileo, care este un proiect uh, care se află în proprietatea și în gestionarea 100% a Uniunii Europene și un uh, și, și având în vedere cadrul uh, bugetar extrem de constrângător, trebuie să se găsească o soluție pentru finanțarea GMS. Nu e vorba de, o, de faptul că Comisia s-ar contrazice singură. Comisia lucrează în prezent la o propunere de continuare a programului GMS în acest cadru financiar prevăzut în comunicarea din 29 iunie. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule raportor, doriți să adăugați ceva? Si, președinte. Da, doamna președinte. Aș vrea să răspund reprezentantului comisiei spunându-i următoarele. Contradicția constă în următoarele. Într-un document spuneți că acest proiect este prioritar și într-un alt document nu mai doriți să-i asigurați finanțarea. Dacă un proiect este prioritar, atunci trebuie să fie uh, um, astfel și atunci când vorbim despre finanțare. Altfel nu mai spunem că e prioritar. Mulțumesc! Reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este mâine la ora 18 și vom vota pe 27 octombrie la Strasburg, uh, ITRE în noiembrie și apoi um, votul în plenară în decembrie. Trecem acum la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Avem plăcerea să îl avem printre noi pe domnul Gerd Danset cu ocazia unui schimb anual de opinii cu agenția sa și cu ocazia prezentării raportului anual. Domnule Danset, vă rog să vă alăturați prezidiului.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 Doamnă președinte, domn vicepreședinți, stimați membri ai comisiei, îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici printre dumneavoastră pentru a vă uh, vorbi despre Agenția pentru um, Produse Chimice de la Helsinki. Uh, Ah, mă voi referi la patru aspecte. Realizările din 2010, anumite elemente cheie ale experienței noastre de până acum, provocările interesante pe care le avem în față și în cele din urmă vă voi solicita un sprijin continuu în mai multe domenii. Și astfel va rămâne și suficient timp pentru întrebările dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește realizările din ultimul an. Este o deosebită onoare să mă aflu printre dumneavoastră din nou după un an atât de plin de succese pentru agenție și pentru reputația Uniunii Europene în calitate de lider în domeniul produselor chimice mai sigure. Ne-am întâlnit anul trecut uh, cu trei săptămâni înainte de cel mai important test de până acum pentru agenția noastră, prima, primul termen pentru registrarea în conformitate cu uh, regulamentul RICI. Era vorba de înregistrarea uh, celor mai periculoase și a volumului celui mai important de substanțe chimice din Europa. Uh, mi-aduc aminte că ne-ați felicitat pentru munca de pregătire pentru ceea ce urma să fie o înregistrare încununată cu succes. În ultimele luni din 2010, împreună cu echipa mea, am uh, avut o atitudine de observare, dacă vreți, uh, având, lăcând, lăsând impresia că nu făceam niciun uh, efort și ne mențineam la situația uh, respectivă, când de fapt eram uh, implicați în profunzime. Uh, și uh, sunt foarte mândru să vă spun că ambele termene, și cel legat de ris și cel legat de regulamentul de clasificare și etichetare, au, de etichetare, au fost um, realizate. Uh, 25.000 de dosare au fost supuse de către întreprinderi pentru produsele chimice cele mai periculoase și cele mai utilizate în Europa și 3 milioane de notificări pentru produsele chimice periculoase. Așa cum v-am spus, aveam încredere că ne-am pregătit bine, că sistemele noastre IT erau pregătite, dar bineînțeles ne așteptam și la la evenimente neprevăzute. Împreună dumneavoastră, agenția noastră, colegii din statele membre și Comisia Europeană și, bineînțeles, întreprinderile au reușit să răspundă provocării și să uh, facă din Europa un loc mai sigur. Uh, sunt recunoscutor tuturor celor implicați, sunt recunoscutor și dumneavoastră pentru felicitările pe care le-ați exprimat. Uh, a fost un punct extrem de important în cariera noastră. Uh, am avut ocazia să jucăm un rol uh, pe care nu îl vom uita niciodată. Sprijinul din partea instituțiilor și actorilor publici este foarte important. La fel și sprijinul din partea guvernului și din sprijinul uh, din partea Comitetului Statelor Membre, care s-a întâlnit uh, recent și care a um, luat niște decizii foarte importante legate de programul de lucru pentru uh, anul viitor. De asemenea, s-a aprobat o nouă politică în ce privește conflictul de interese, care va fi extrem de importantă pentru această comisie. De asemenea, Uh, s-a votat în unanimitate continuarea mandatului meu în calitate de director, mandat care expiră la sfârșitul următorului an și la solicitarea comitetului am, mi-am uh, exprimat uh, disponibilitatea pentru o renoire a acestui mandat, iar comitetul a considerat că nu mai este nevoie de nicio nouă procedură de selecție și a considerat că se vor face pașii necesari pentru um, renoirea mandatului meu. Acum, în al doilea rând, ce am învățat? După cum știți, agenția a elaborat două rapoarte în iunie care uh, prezintă experiențele noastre de, pe, de până acum și mi s-a cerut să vi le prezint pe scurt. Este vorba despre articol, eh, rapoartele în conformitate cu articolul 117 privind eh, funcționarea RIC și a regulamentului privind eh, clasificarea și etichetarea, precum și um, utilizarea de alternative la testele pe animale. Acestea sunt primele rapoarte mm, elaborate cu privire la funcționarea RIC. Am ales să utilizăm această oportunitate pentru a reflecta în mod deschis uh, asupra experiențelor noastre de până acum, asupra punctelor tari, punctelor slabe. Am dorit de asemenea ca rezultatele noastre să devină accesibile pentru un public cât mai larg, pentru ca întreprinderile să poată beneficia din experiența noastră și pentru ca cetățenii europeni, care sunt principalii beneficiari ai celor două regulamente să poată să înțeleagă progresele făcute. Prin urmare, am um, elaborat două rezumate din, în 22 de limbi, precum și uh, materiale video disponibile pe site-ul nostru internet, care însoțesc cele două rapoarte. Le uh, sunt disponibile în limba engleză și în această sală. Ne suntem uh, mulțumiți de faptul că experiența noastră a, put, a putut fi împărtășită unei audiențe cât mai mari. Um, cele mai importante lucruri pe baza articolului 17 sunt următoarele. Cel mai important lucru este că RICI funcționează. Știți foarte bine că în copilăria uh, Rich uh, au existat uh, critici. S-a spus că este prea complicat, există sarcini prea mari, costuri prea mari pentru uh, companii și se stabilesc termene limită care nu sunt uh, realiste pentru industrie. Cu toate acestea, mesajul general este că atât RICI cât și regulamentul CLP funcționează foarte bine și că ambele sunt responsabile uh, și funcționează așa cum cere legea. În uh, mare măsură, succesul acestei legislații poate fi atribuit uh, cooperării de succes între actorii cheie, între industrie și ceilalți uh, actori implicați, între statele membre și agențiile europene. Toate termenele limită de la, din iunie 2007 au fost respectate și companiile au demonstrat că pot lucra împreună. Deseori, uh, au existat grupuri foarte mari de sute de companii care au pus la comun uh, informații și uh, au colaborat astăzi, uh, astfel foarte bine. Desigur, nu toate lucrurile au funcționat uh, perfect. Să pui în aplicare o legislație complet nouă nu este ușor, însă am, am învățat foarte repede uh, lecțiile. Uh, odată cu fiecare, odată cu fiecare obstacol pe care l-am uh, întâlnit. Și, uh, de exemplu, acestea ar fi următoarele uh, lecții uh, învățate de către de noi. Claritate în ceea ce privește interrelațiile dintre RICI și alte uh, sectoare legislative. Um, este vorba de lecții care pot fi folosite uh, și pe viitor pentru a folosi cât mai bine instrumentele pe care le avem la la îndemână. Cu toate uh, problemele pe care le-am avut, pe baza experienței noastre și pe baza uh, celor văzute de noi, noi nu am recomandat ca RIS să fie revizuit înaintea următorului uh, termen. Uh, Desigur, anumite îmbunătățiri uh, minore în ceea ce privește ghidarea ar putea fi făcute și noi lucrăm la acest lucru. Cu toate acestea, uh, prevederile legislative ar trebui să fie menținute dacă companiile ar trebui să aibă, urmează să aibă cele mai bune șanse pentru a îndeplini următoarele uh, termene limite. Acest lucru este cu atât mai important dacă este să ne gândim că sarcina ar fi mai îngreunată pentru unii care se află în procesul de înregistrare, care au la dispoziție mai puține date în ceea ce privește substanțele de, care trebuie înregistrate. Termenele de înregistrare care nu sunt, pentru substanțele care nu sunt foarte periculoase se ridică la, este vorba de luni. Și de aceea, la o ultimă întâlnire care a avut loc acum Uh, de curând în Bruxelles, am cerut tuturor să înceapă să treacă la fapte, să înceapă procesul de înregistrare. Aș dori să mă refer acum la un alt aspect, măsura în care companiile uh, folosesc alternative la testele efectuate pe animale. Și aici există o imagine similară. Um, întreprinderile, desigur, au făcut foarte mari eforturi pentru a folosi alternativele existente. Au făcut uh, propuneri în sensul testării animale, animalelor doar ca o ultimă soluție. Mai mult de 700 de propuneri de teste pe animale au fost, uh, uh, au fost supuse unei consultări publice pentru a fi Uh, siguri că nu există date din alte surse pentru a nu mai putea fi, uh, pentru a fi eliminată necesitatea efectuării acestor teste. După cum știți, uh, pune la dispoziție de informații de, despre impactul asupra vieții oamenilor și așa mai departe se află în centrul regulamentului RICI. Noi trebuie să găsim un uh, echilibru între impactul asupra mediului înconjurător și asupra sănătății oamenilor și uh, testele care trebuie efectuate. Acest echilibru, desigur, uh, nu este ușor de găsit, mai ales când este vorba de efecte pe termen lung asupra vieții oamenilor. Este foarte greu să vorbim în culori alb și negru o uh, îngrijorare pe care o avem este uh, legată de justificările și de argumentele uh, puse la dispoziție în ceea ce privește um, alternativele la testele efectuate pe animale. Uneori argumentele folosite nu sunt suficient de robuste și în anumite cazuri ne adresăm uh, întreprinderilor, le cerem să-și îmbunătățească dosarul, să-și explice motivele mai pe larg. Uh, și uh, astfel se naște un uh, proces mai îndelungat, însă am avut un uh, start foarte bun și cred că până la urmă vom avea mai multe informații și vom beneficia de substanțe chimice mai sigure în viața noastră cotidiană. Acum mă refer la al treilea punct. Care sunt provocările cu care ne confruntăm în continuare? după termenele de limită legate de înregistrare și notificare, am putea crede că a venit timpul să ne relaxăm, deoarece următorul termen limită se află la o distanță de 3 ani de zile. Însă avem foarte multe lucruri de făcut și aș dori să vă spun care sunt cele mai 5, import- 5 importante provocări ale agenției noastre. În primul rând, trebuie să evaluăm cât mai multe dosare cât putem. Evaluarea este foarte importantă pentru viitorul RICI înseamnă că putem avea încredere în informațiile care se regăsesc în fiecare dosar și în același timp putem să vedem um, care substanță trebuie să fie însoțită de măsuri suplimentare de gestiune. RICH a a stabilit o țintă minimă de 5% fără un uh, termen stabilit deja. Deci noi ne-am, până în 2013 ne-am propus să fie evaluat deja 5% din uh, dosarele înaintate uh, până la uh, primul termen de limită. Pot să vă spun că um, pentru un dos- într-un dosar există 10.000 de informații deci, uh, științifice, deci vă dați seama ce volum de muncă ne așteaptă și, desigur, discutăm pe fiecare dosar, dorim să găsim echilibrul necesar și uh, nicio întreprindere nu va putea fi sigură că dosarul înaintat de ea nu va fi cel examinat. Identificarea substanțelor foarte periculoase este pentru noi foarte importantă și aici trebuie să colaborăm atât cu statele membre cât și cu Comisia, care sunt cei care autorizează procesul de înregistrare. Știu că unii dintre dumneavoastră își doresc acest proces să fie accelerat și înțeleg această dorință și eu vă asigur că nici eu și nici colegii mei nu lucrăm la această agenție pentru a lucra uh, încet. Însă vă cer să nu uitați uh, imaginea uh, generală. Identificarea acestor uh, substanțe uh, periculoase reprezintă doar o modalitate de gestionare a riscului. De exemplu, primul termen de registrare a rezultat uh, adus la uh, înregistrarea tuturor substanțelor cancerigene, mutagene și așa mai departe. Dosarele acestor substanțe sunt disponibile pe uh, site-ul nostru internet pentru prima dată. Nu știu dacă ați uh, observat că uh, în trecut jumătate din aceste substanțe nu au fost înregistrate și se pare că de fapt nu mai sunt folosite în, uh, în industria europeană. Uh, o a treia provocare se referă la noile evoluții științifice. Ne aflăm într-o lume care se află în continuă mișcare și agenția noastră uh, trebuie, să aibă, trebuie să fie o instituție care să aibă expertiză uh, relevantă uh, în ceea ce privește uh, perturbatorii endocrini, nanomateriale și efectele combinate ale substanțelor chimice. A patra provocare Uh, pe care aș dori să o subliniez este uh, punerea la dispoziție de informații în legătură cu substanțele chimice pentru toată lumea. Informare mai bună se află la, în centrul funcționării RICI. La începutul lunii septembrie, agenția noastră a publicat informații în ceea ce privește aproape toate substanțele chimice registrate până în termenul limită din 2010. Și noi uh, dorim să creștem volumul de informații care se află pe site-ul nostru de internet. Lucrăm împreună cu actorii implicați pentru a găsi cel mai bun echilibru între informații publicate și uh, protejarea uh, unor informații uh, sensibile. Um, faptul că punem la dispoziție aceste informații publicului larg, de fapt, este greu de făcut. Cu toate acestea, am început acest proces Um, datele pot fi căutate mai ușor, găsite mai ușor și înțelese mai ușor și um, dorim să mergem mai departe pe, pe acest drum. A cincea și ultima provocare pe care doresc să o menționez este foarte importantă pentru dumneavoastră. Este vorba de uh, responsabilitățile noastre în, în contextul regulamentului viitor legat de informații. Uh, referitoare de biocidă și uh, intenționăm să accelerăm activitățile noastre în momentul în care vor fi adoptate legislațiile, uh, le, va fi adoptată legislația relativă. Noi mulțumim Comisiei dumneavoastră pentru că a invitat agenția noastră să participăm la schimbul de opinii pe marginea proiectului de raport al, al doamnei Clas. Așteptăm cu nerăbdare rezultatul votului, cel de-al doilea vot pe marginea biocidelor, care, care va avea loc mâine. Am, v-am uh, spus deja în uh, anul 2000, uh, despre, în anul 2010 că vom avea în continuare de sprijinul Parlamentului European. În primul rând, doresc să vă cer să vă folosiți influența pe plan național. RICI se bazează pe colaborarea care trebuie să există între nivelul național și nivelul european. Rolul statelor membre este crucial nu doar pentru punerea în aplicare a, a legislației, dar și pentru procesul științific uh, însăși. Recunoaștem situația acută cu care se confruntă statele membre în acest moment de austeritate. Um, fără uh, resursă financiară suficientă la planul, pe plan național, RICI nu se va bucura de uh, succes. Situația pe plan na- național ne îngrijorează continu- în continuare și doresc să vă încurajez să vă folosiți această influență pentru a determina statele membre să înțeleagă că RICI reprezintă o prioritate. Apoi, vă cer să uh, atrageți atenția în circunscripțiile dumneavoastră electorale asupra responsabilităților și drepturilor în cadrul RICI pentru toate întreprinderile. Acest lucru este relevant mai ales pentru următorul termen limită din anul 2013, uh, când foarte multe întreprinderi vor, fi, vor intra în procesul de înregistrare pentru, uh, pentru prima dată. Um, am uh, lansat o campanie de conștientizare în urmă cu o săptămână RICI 2013 acționați acum și dorim să vă rugăm să ne ajutați din acest punct de vedere. În cele din urmă, în ceea ce privește resursele. După cum știți, noi percepem niște uh, taxe de la sectorul uh, industrial pentru serviciile noastre. În acest moment nu avem nevoie de sprijin din partea contribuabililor europeni. Uh, și avem rezerve care ne uh, permit să ne continuăm activitatea. Cu toate acestea, rezervele pe care le avem până în anul 2014 vor fi epuizate și pentru a ne putea continua activitatea avem nevoie de sprijin din bani publici pentru fiecare an din următorul ciclu financiar. Nu este vorba de o evoluție nouă, ci așa a fost uh, gândit RICI uh, încă din anul 2006, când Consiliul și Parlamentul au adoptat acest regulament eu aș dori să vă rog să vă gândiți la uh, situația noastră în momentul în care veți uh, hotărâ bugetul pentru anii 2014-2020. Parlamentul European a sprijinit în mod constant RICI ca fiind cadrul cel mai modern de reglementare a substanțelor chimice pe plan mondial. Um, mă bucură și sprijinul uh, doamnei uh, Haug, și sper că Parlamentul va folosi, se va folosi de poziția uh, sa în contextul negocierilor bugetare pentru următoarea perioadă financiară. Doamnă președintă, domnilor vicepreședinți, uh, mem- stimați membri ai Comisiei, vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o să vă prezint acest raport și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și reacțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director, pentru toate aceste informații și sunt convinsă că veți primi întrebări din partea colegilor, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră ați vorbit foarte clar despre realizări din timpul anului și despre ce anume mai rămâne de făcut. Mai întâi îi dau cuvântul doamnei Satu Hasi, care este reprezentanta noastră la agenția dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și vă mulțumesc, domnule Lanset, că ați venit astăzi la Bruxelles pentru a ne vorbi despre activitatea anuală a agenției dumneavoastră. Așa cum ați spus și dumneavoastră, ECA are o misiune uriașă de îndeplinit și, de asemenea, aveți și o misiune de pionerat la nivel mondial. Există mai multe aspecte care mi se par problematice în legătură cu punerea în aplicare a directivei RICI, cel puțin până acum. Aș vrea să vă pun o întrebare. Și anume calitatea dosarelor de înregistrare, chiar cele trimise de către marile uh, firme industriale. Dumneavoastră ați spus că în următoarea rundă această calitate va fi îmbunătățită. În raportul de activitate pentru primii cinci ani se spune că un număr mare dintre dosarele de înregistrare care au fost evaluate nu au putut să fie acceptate, deoarece nu erau complete sau nu uh, furnizau suficiente informații. Dacă chiar ne dorim ca directiva RICI să fie aplicată, atunci condiția sine qua non este fiabilitatea informațiilor culese, înregistrate și industria este cea care are datoria să furnizeze informații corecte. La un moment dat, practic jumătate dintre dosarele care fuseseră evaluate nu era admisibilă. Și atunci îmi pun două întrebări. Ce face ECA pentru a se asigura că aceste dosare de înregistrare care nu erau uh, adecvate sunt ulterior corectate, astfel încât să existe încredere din partea tuturor părților implicate în corectitudinea acestor date. Și apoi, știu că inspectați un procent de 5% dintre dosare. Oare n-ar fi mai bine să controlați un număr mai mare de dosare, având în vedere uh, numărul mare de asemenea dosare care au fost uh, evaluate în trecut și care, nu, și care erau incomplete? Doamna Grostet, vă mulțumesc! doamnă președinte, și mulțumesc și domnului director prezentarea bilanțului și pentru că a vorbit și despre perspectivele de viitor ale acestui regulament care ne-a ocupat atât de mult timp. Ne-ați prezentat bilanțul într-o lumină pozitivă, cu atât mai bine. Nimeni nu se îndoiește de faptul că acest regulament este necesar. Însă, pe teren, ecourile nu sunt la fel de optimiste, ecourile care ne parvin din partea întreprinderilor. Nu mă gândesc aici la întreprinderile mari care au avut uh, posibilitatea de a se ocupa de aceste chestiuni de înregistrare pentru că au mijloacele uh, financiare și umane pentru a o face, dar există încă multe întreprinderi mici și mijlocii care întâmpină dificultăți. Și tocmai vreau să vă vorbesc despre o problemă ce a apărut în circumscripția mea uh, electorală. Mă gândesc la întreprinderile care uh, distilează și fabrică parfumuri și folosesc multe uleiuri esențiale. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra incidenței regulamentului RICI pentru această filieră. Avem un regulament care vorbește despre produsele chimice, dar se aplică și uleiurilor esențiale. Uleiurile esențiale fiind totuși un produs natural prin definiție. Întreprinderea de distilare trebuie să depună un dosar de registrare care costă în jur de 150.000 de euro pentru fiecare substanță. Ori, este o sumă care descurajează și atunci s-ar putea ca pe viitor să nu mai fie folosite anumite plante, deoarece este foarte dificil să uh, pui la punct și să depui un dosar pentru fiecare ulei esențial în parte. Și să nu uităm că încă nu există o procedură de evaluare a acestor uleiuri esențiale poate din cauza că e vorba despre substanțe naturale, cum spuneam, care se găsesc ca atare în natură și atunci uh, riscurile în momentul în care aceste substanțe sunt folosite sunt limitate. Și potrivit uh, prevederilor regulamentului RICI, ar trebui ca pentru uleiul de lavandă, folosit încă din antichitate, să fie uh, uh, spus, să fie menționat pe etichetă că este o substanță deosebit de toxică pentru uh, mediul acvatic. Eu nu neg că nu ar fi adevărat, dar dacă pe o etichetă uh, apare o pictogramă cu un pește mort, nu știu dacă nu exagerăm un pic uh, consecințele aplicării acestui regulament. V-am vorbit despre această problemă pentru că este una și cu implicații economice în circumscripția mea, deci din tot sud-estul Franței, unde se găsesc toți producătorii de lavandă și toate întreprinderile de distilare. Ei întâmpină aceste probleme și și-ar dori să se țină cont de specificitatea filierei lor. Și vă rog să-mi spuneți ce credeți despre acest aspect. Vă mulțumesc, Chris Davis. Mr. Dansett, two specific questions. One... Două întrebări foarte precise. În primul rând, în ce privește valoarea dosarelor. Dacă 50% dintre dosare și dacă ținem cont că cont că primiți atât de multe dosare, da, mi se pare normal să se găsească și greșeli și dosare incomplete. Dar atunci ce învățăminte ați tras din uh, faptul că un număr atât de mare de dosare era incomplet. Și apoi, în ce privește folosirea substanțelor uh, de-a lungul întregului lanț de furnizare și fabricare. Eu nu sunt cinic, dar mă întreb de ce firmele din circumscripția mea, și sunt suficiente firme active în industria chimică în circumscripția mea, nu-mi scriu ca să se plângă. Și există o mare contradicție între ce se întâmplă acum și acum câțiva ani, când uh, numai regulamentul era în faza de dezbatere. Acum nimeni nu se mai întreabă de ce avem uh, acest regulament RIGI. Și acum că în țara mea Partidul Conservator este la putere și totuși țara mea a fost întotdeauna una eurosceptică, în mod normal ar trebui să punem sub semnul întrebării orice fel de regulament european. Și atunci îmi permit să vă pun această întrebare. Regulamentul RIGI are și o altă utilitate în afara faptului că reprezintă o povară uriașă din punct de vedere administrativ pentru uh, industria noastră chimică și um, constituie un dezavantaj um, concurențial, ca să nu mai vorbim despre uh, povara pentru întreprinderile mici și mijlocii și uh, mă întreb dacă până la urmă chiar există un avantaj pentru mediul înconjurător. Poate să vi se pare o capcană întrebarea mea, dar asta e. Mulțumim, Chris, domnul Prodi. Doamna Clas, dacă doriți să las cuvântul mai întâi? Nu. Domnul Prodi, până la urmă. Doream să îi mulțumesc domnului director Danset pentru prezența dumnealui astăzi aici. Și eu țin să subliniez importanța regulamentului RICI. Este un exemplu în domeniu pentru că va asigura protecția atât a lucrătorilor cât și a mediului. Eu doream să vă cer ajutorul deoarece eu fac parte și din STOA, știți acest comitet de evaluare pentru știință și tehnologie. Și noi ne-am lovit de lipsa de precizie în definițiile anumitor concepte care sunt folosite în dreptul comunitar. Mă gândesc, de exemplu, la evaluarea de risc, la comunicarea riscului și solicit din partea tuturor agențiilor europene un ajutor, pentru că ne dorim să fim mai preciși atunci când definim felul în care funcționează fiecare dintre aceste agenții și ca să avem uh, uh, definiții cât se poate de clare și de uniforme în dreptul comunitar. Pentru că Cealaltă fațetă a evaluării riscului este folosirea principiului de precauție. Sunt aspecte importante și trebuie să le perfecționăm, pentru că astfel vom facilita întregul proces. Este deci o cerere pe care o adresez tuturor agențiilor și îi le rog să-și precizeze mai bine uh, uh, jargonul și conceptele. Madame Klaas? Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich wollte nur Doamna Klaas? vă mulțumesc, doamnă, președinte, președintă. Am dorit să mă asigur că mă vedeți și îmi dați cuvântul. În primul rând doresc să-i mulțumesc domnului Danset pentru prezentarea foarte optimistă. A fost foarte bine să auzim că RICI funcționează și că putem să spunem că foarte bine putem să uh, funcționăm, să gestionăm aceste substanțe uh, chimice Ați uh, amintit pe scurt biocidele și pe mine mă interesează în calitatea de raportor ce sinergii ar putea să existe uh, cu substanțele chimice. Mâine vom vota pe marginea biocidelor și ar fi foarte util să auzim și din partea dumneavoastră cum ce abordare ar trebui să vedem, Să avem. Um, eu îmi pot închipui că dacă există o comasare a experiențelor, putem profita de pe urma acestor experiențe și putem avea și sinergiile necesare. Nu știm foarte multe lucruri, mai ales când um, este să discutăm de costuri. Dacă este să discutăm de o taxă anuală sau de taxele de autorizare, eu pot înțelege, de exemplu, când uh, François Grostet se referă și la substanțele naturale, Desigur, nu putem spune de la, de, la, de la început că toate substanțele, sau nicio substanță naturală nu trebuie înregistrată. În natură există și substanțe periculoase, deci am putea să ne gândim pentru unele substanțe la o înregistrare, însă se pune întrebarea cum putem să facem o diferențiere cum putem să ne gândim și să propunem uh, niște taxe diferite, chiar dacă este vorba de substanțe naturale, dar care sunt periculoase? Același lucru este valabil pentru substanțe care sunt înregistrate pe baza unor uh, altor uh, directive sau, uh, sau uh, regulamente um, a fost autorizat, uh, a fost autorizate substanțe, de exemplu, pentru conservarea unor alimente dar substanța respectivă, dacă este folosită ca și uh, biocid, ar trebui să fie autorizată și înregistrată deloc. Și acest lucru costă foarte, mult, foarte mulți bani. Se, se apreciază că este vorba de o sumă între 150.000 și 200.000 de euro. Deci nu știm foarte multe lucruri legate de costuri și ar fi, ar fi foarte util dacă am putea să discutăm împreună despre aceste costuri și eventual despre introducerea unui sistem în trepte de costuri, deoarece este vorba de, de o consecință directă asupra întreprinderilor, asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Și lui Chris Davis aș dori să-i spun că uneori noi suntem complicați, noi suntem cei care complicăm lucrurile pe plan politic, noi cerem uh, Uh, mai multe lucruri. Dumneavoastră ați uh, amintit perturbatorii uh, endocrini. Este o temă despre care, desigur, dorim să aflăm cât mai multe lucruri. Sunt cunoscute foarte multe lucruri, dar complicăm lucrurile puțin. Și aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră aveți uh, vreo influență să efectuăm mai multe studii, deoarece există foarte multe semne de întrebare. Avem nevoie de date măsurabile științifice și aș dori să știu ce ar putea să facă agenția dumneavoastră și în acest domeniu pentru a putea progresa și aici. Și în rest vă urez uh, succes și ar fi, dacă pe viitor RICI va funcționa foarte bine, desigur ne vom uh, confrunta cu o nouă provocare, dar uh, desigur vom putea să-i facem față. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Carl Schitter! Ai... Bună ziua! Am trei întrebări scurte. V-am întrebat în trecut câte dosare ați înregistrat cu adevărat și câte au uh, fost evaluate. Și a doua întrebare legată de evaluarea pe care o faceți atunci când uh, evaluați un dosar și vedeți că lipsesc date și uh, înaintați o notificare solicitantului. Ați scris foarte multe notificări de acest gen, foarte multe scrisori de acest gen. Și mă întreb dacă nu ar trebui să dăm niște exemple și în cooperare cu statele membre să încercăm să identificăm acele întreprinderi care în mod repetat nu au supus suficiente date. De exemplu, să spunem că 5% din Uh, dosare sunt evaluate, sunt controlate și ne asumăm, sau deci să spunem că 5% din dosare sunt evaluate și ne asumăm riscul ca acestea să nu fie complete, ca unele dintre ele să nu fie complete. Poate ar fi o idee bună să identificăm aceste întreprinderi care nu supun datele corecte și să le obligăm în acest fel să supună niște date mai corecte. Și în al treilea rând, cum vă propune să ajungeți la rata de 136. Și de ce este nevoie de atât, um, de atât uh, timp pentru comisie? De ce este nevoie să așteptăm până în uh, până în 2015? Mă refer aici la companiile farmaceutice. Uh, Care sunt estimările dumneavoastră? Ar trebui să fie uh, un termen foarte scurt după um, evaluarea decizia ar trebui să fie una rapidă. Doamna președintă, mulțumesc. Ana Rosbach. Mulțumesc. Am ascultat niște întrebări foarte interesante. Am și eu câteva. Înțeleg că regulamentul RICI nu este implementat la fel de bine în toate statele membre. Ce faceți pentru a vă asigura că toate cele 27 de state membre îl pun în aplicare în mod corect? Pentru că este vorba aici de competitivitate la nivel european, dar și de câte cu câte obstacole ne confruntăm și câte bariere avem în calea competitivității. Și cât, cât de strict suntem în Europa față de China, Statele Unite și alte uh, zone. Mulțumesc, doamna președinte Sofie Oconi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Danset, pentru claritatea prezentării dumneavoastră. Uh, și eu mă îndrept în, același, în aceeași direcție ca și colegii mei, mai ales ca Françoise Grostet, arătându-vă cât de util este să ne axăm pe uh, reglementările legate de produsele chimice și pe problemele de fond. Uh, Doamna Clas spunea că nu se poate accepta absolut orice și e nevoie de o reglementare, însă astăzi avem de a face cu IMM-uri care nu dispun de structurile interne capabile să își uh, asume toate aceste reglementări Dincolo de reglementările legate de mediu, aceste IMM-uri trebuie să uh, facă față tuturor regulilor de fiscalitate, tuturor directivelor europene care sunt transpuse la nivel național și IMM-urile europene uh, sunt afectate de aceste straturi suprapuse de reglementări care trebuie să fie implementate și pentru care nu există structurile necesare. Uh, de aceea cred că trebuie să calmăm puțin lucrurile, dacă pot să spun asta, din punct de vedere legislativ. Sau să găsim niște sinergii, cum spune doamna Clas, pentru ca întreprinderile noastre să nu aibă de suferit din punct de vedere al competitivității și din punct de vedere al locului care îl ocupă pe piață din cauza acestor reglementări care, sunt convinsă, sunt mult mai stricte decât în alte țări cu care statele membre europene intră în concurență. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Richard Zibler. Eh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Dacă este să mă gândesc la discuțiile pe care le-am avut în momentul în care am adoptat uh, eh, RICI, Uh, eh, îmi aduc aminte că era sfârșitul lumii. Sala era plină și eram convins că am intrat în, la, am inițiat sfârșitul industriei chimice în în Europa. Unii colegi, am, uh, Chris Davis, uh, și eu la fel ca și Chris Davis, nu am primit nicio fel de plângere din partea industriei chimice, deci probabil că sistemul funcționează foarte bine. Desigur, uh, mesajul este pozitiv. Uh, astăzi Există anumite probleme, dar în general putem să fim mândri. Este o legislație foarte bună și, în al doilea rând, după părerea mea, munca dumneavoastră este una foarte bună a colaboratorilor dumneavoastră de la Agenția pentru Substanțe Chimice. După cum am spus, există anumite probleme de detaliu Uh, eu aș dori să mă uh, refer la acum o problemă care, care este de fapt o problemă de traduceri. Poate mai multe IMM-uri ar trebui să aibă la dispoziție traduceri mai largi. Crista Clas s-a referit la Um, costuri, la regimul uh, taxelor. Ar fi, este nevoie, desigur, de mai multă transparență în uh, acest domeniu. Pentru prima dată aud din partea dumneavoastră că aveți la, la dispoziție suficiente fonduri financiare. Data trecută situația era total altfel, alt, diferită și mă bucură faptul că sunteți în situația actuală. Uh, Dumneavoastră, desigur, nu sunteți uh, o bancă, nu trebuie să faceți profituri, ci uh, banii respectivi trebuie folosiți pentru activitatea dumneavoastră. Eventual, din acest punct de vedere, am putea să discutăm din nou regimul uh, taxelor. Și apoi, o altă observație, domnule director. Poate ar fi mai bine să aveți o activitate de informare publică mult mai uh, accentuată. Cred că prin intermediul RICI avem un sistem care funcționează foarte bine și care uh, protejează consumatorii. Și după părerea mea, sarcina dumneavoastră sau o sarcină agenției dumneavoastră ar trebui să fie să transmiteți acest lucru, acest mesaj uh, opiniei publice. Poate ar fi bine dacă ați putea încerca să mergeți pe acest drum proactiv de comunicare mai uh, agresivă, pentru că uh, este foarte bine ca consumatorii să înțeleagă că sunt mult mai bine uh, protejați de substanțe periculoase, dar oricum imaginea generală este una foarte pozitivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte să-i dau cuvântul domnului Danset pentru a vă răspunde la toate aceste întrebări, o să îl las să vorbească și pe domnul Guido Saconi, care uh, este reprezentantul Parlamentului în Consiliul de Administrație al ECA. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor care s-au exprimat. Voi fi foarte concis. Directorul executiv Gerd Danset a fost foarte clar în prezentarea sa și a făcut un bilanț precis al situației. Dacă îmi permiteți, în calitate de coleg vechi deja în acest domeniu, o să fac câteva remarci. Până acum, dacă ceva nu funcționa în uh, cadrul regulamentului RIC, era vina legiuitorului și vina mea personală, pentru că am fost implicat direct. Însă uh, nu discutăm acum despre funcționarea și aplicarea um, regulamentului, pentru că Am decis construirea unui uh, instrument uh, ex nihilo, am decis înființarea unei agenții care este responsabilă tocmai de uh, punerea în aplicare a regulamentului și nu vreau să dau dovadă de falsă modestie, dar trebuie să constat că lucrurile funcționează destul de bine și nici nu ne așteptăm până la urmă. Cel puțin nu eu. Rich ne-a permis fuzionarea a 45 de directive, dacă nu mă înșel, care nu au funcționat cum trebuie în ultimii 25 de ani. Rich a permis de asemenea asigurarea unui control asupra 300-400 de substanțe. Când spun control, înseamnă că începem cumva să le, să le cunoaștem, să, să cunoaștem aceste substanțe. Avem informații care ne arată că avem de-a face în prezent cu 5.000 de substanțe cunoscute și înregistrate. Înainte, așadar, nu avem nimic, iar acum avem o imensă bază de date, o bază electronică care reunește toate informațiile. Și în mare măsură, aceste informații sunt și publicate. Cred că avem în mare 3000 de substanțe la care putem avea un acces direct în timp real. Sigur, ne-ați spus că anumite dosare ridică probleme, însă scrisorile trimise de agenție solicitanților care au uh, înaintat dosare incomplete permit un progres în acest sens. Și acum câteva cuvinte despre 2013 când vor fi implicate mai multe întreprinderi, pentru că vom uh, trece la niște cantități mai mici, la un tonaj mai mic, așadar informații mai puține. Pentru că astăzi sistemul este dimensionat în așa fel încât, cu cât tonajul este mai mare, cu atât informațiile sunt mai numeroase. Vă reamintesc că datele trebuie să fie puse în comun, trebuie să fie uh, împărtășite. Și asta își dorește și Comisia, tocmai pentru a ajuta IMM-urile și pentru a evita uh, povara administrativă și financiară. Sigur că inițial dificultățile cele mai mari au fost create de marile companii, de consorții, dar cred că această problemă a fost rezolvată. Și în concluzie aș mai spune că, din punctul meu personal de vedere, uh, aș răspunde observațiilor unor colegi. Într-adevăr, sistemul este foarte complex. Uh, trenul a plecat din gară, uh, a fost pe cale să deraieze, dar totuși reușește să se mențină pe șine. Uh, sigur că voința legiuitorului este suverană, însă ar fi important să nu punem bețe în roate acestui tren. Uh, Uh, o modificare, din punctul meu de vedere, ar fi prematură. Experiența a început cu bine, semnalele, semnalele sunt pozitive, nu, sigur nu am ajuns încă la viteza de croazieră. Evaluarea dosarelor și a substanțelor nu uh, a fost finalizată și, în acest punct de vedere, statele membre au un rol esențial uh, și mi-e teamă că ele nu au înțeles, ce obțin nu toate au înțeles acest lucru. Iată, Cred că ar fi bine să lăsăm acest tren să ajungă la o viteză de croazieră, fără să bulversăm lucrurile. Acum 5-6 ani, uh, cum s-a spus mai devreme, ne chinuiam, ne făceam griji pentru că se spunea atunci că urma moartea industriei chimice. S-au spus cuvinte grele, însă, între timp, lucrurile s-au schimbat. Din păcate, schimbările au fost și negative pe aici, pe acolo, dar pot să vă informez că există deja un rici chinezesc, un China rici exact ca al nostru, dar e bine de reținut că multe țări se inspiră din regulamentul nostru RICI. Sigur, nu o să facă un copy-paste al sistemului nostru, dar se inspiră din ceea ce am făcut noi, tocmai pentru a pune ordine în aceste substanțe chimice, pentru că RICI a permis o întărire a competitivității industriei chimice europene. Sigur, asta este valabil pentru industria chimică, dar și pentru alte industrii și îmi cer scuze pentru această prezentare atât de lungă. Doamna președintă, da, <laughs> foarte interesant. Uh, poate câteva cuvinte din partea uh, DG Enterprise și DG Environment. Dans l'ordre que vous voulez. În ce ordine doriți dumneavoastră să interveniți? Thank you, Chair. Yes, I'll just cover... Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mă refer la un punct. S-a pus o întrebare domnului uh, Danset, care trebuia să fie adresată, de fapt, comisiei. Cât timp durează pentru a transpune o propunere uh, adresată ECA pentru, uh, până când se ajunge la uh, includerea substanței pe anexa 14 și de ce Comisia nu poate să facă acest lucru mai repede. Mă bucur că pot să răspund la această, între, uh, la această întrebare. Uh, după ce primim uh, întrebarea din partea ECA, trebuie să avem un temei juridic, însă ajungem la acest lucru în câteva săptămâni. Apoi există o consultare între servicii în uh, comisie, redactăm uh, comentariile după o, după o lună. Uh, deoarece există efecte asupra comerțului, trebuie să facem o notificare a Organizației Mondiale a Comerțului. Pentru acesta există un termen, de, termen limită de 60 de zile. Uh, Apoi, comitetul RICI trebuie să voteze această propunere, trebuie să facă acest lucru după trei săptămâni. După vot, propunerea este trimisă la Parlament și la Consiliul. Uh, propunerea trebuie uh, examinată pe o perioadă de trei luni. În fine, putem adopta uh, regulamentul de către Comisie și avem nevoie uh, de o săptămână pentru acest lucru. Deci există foarte mulți pași, niciunul nu poate fi evitat și împreună ajungem la o perioadă de un an înainte, deci de la momentul în care se face propunerea până când se ajunge la realitatea uh, anexei 14. Sper că v-am clarificat lucrurile. Mulțumesc. Doamnă președinte, două lucruri foarte scurte. Unul, referitoare la aspectul internațional și cred că este bine să există un răspuns din partea Comisiei, deși sunt sigur că și domnul Danset va fi bucuros să-și adauge perspectiva agenției dumnealui. Și poate o, un gând general referitor la momentul în care ne aflăm acum. Cred că este foarte clar că mergem în aceeași uh, direcție. Am făcut un salt imens în uh, lumea RICI. Dacă este să încep cu aspectul internațional, cred că cu toții ne dăm seama că RICI este un sistem, sistem unic în lume. Dacă este să mă refer la unele declarații trecute din partea comisarului făcute aici în comisie sau în cadrul altor uh, discuții, uh, Comisarul a spus că tocmai prin RIGI ajungem la crearea unei, unui sistem bazat pe, pe cunoștință, pe informații și acest lucru ne va da un avantaj competitiv pe viitor. Acest lucru nu înseamnă pur și simplu colectarea de date care sunt publicate pe internet de către ECA, ci înseamnă folosirea acestor informații, acestor date industria noastră chimică va învăța cum poate folosi aceste uh, date cum poate le folosi pentru a îmbunătăți siguranța și acest lucru ne va ajuta să fim mai uh, competitivi în afara Europei. Vedem că ceea ce s-a întâmplat este alineat cu ceea, ceea, ce s-a, ceea ce am făcut în Europa. Poate în afara Europei ambițiile nu sunt la fel uh, de mari, dar se merge oricum în aceeași direcție. Domnul Potocnic a mai spus unele lucruri uh, de câteva ori. De câteva ori am ajuns la un pas foarte important în procesul de uh, punere în aplicare. Industria a înaintat, anumite, a înaintat aceste dosare legate de siguranța substanțelor uh, chimice și acum trecem la următorul pas important în cadrul RICI, Acum este vorba de uh, noi. Comisia, statele membre, autoritățile din statele membre sunt chemate acum să-și asume responsabilitatea și alți și alte um, autori- autorități implicate în acest domeniu uh, sunt importante. Și lucrătorii însăși și toți cei um, care folosesc uh, produse chimice în cadrul uh, uh, întreprinderilor lor pot folosi această informație, pot verifica dacă, infor- dacă informațiile respect- uh, respective pot fi folosite nu doar pentru procesul de înregistrare, ci și pentru alte obiective, pentru ca uh, cu toții să putem uh, progresa și să ne îndeplinim obiectivele legate de Rio plus 20 uh, și să ne îndeplinim toate obiectivele de dezvoltare durabilă, să ne asigurăm că substanțele chimice sunt folosite nu doar în Europa, dar și în restul lumii, într-un mod în care sunt reduse și riscurile și sunt minimalizate cât se poate. Mulțumesc, domnule director. Aveți mult, vi s-au pus multe întrebări, unele dintre ele depășesc uh, uh, competența agenției. Dumneavoastră uh, sunteți implicat uh, în aplicarea directivei și nu în elaborarea ei. Însă, așa cum spunea domnul Ziver, când ne uităm la rezultatele industriei chimice europene, care, din fericire, sunt excelente pentru anul trecut, ei bine, Putem vedea aici un exemplu de reglementări care pot îmbunătăți rezult, ă, securitatea și care nu dăunează competitivității întreprinderilor noastre. Iată, așadar, o reglementare care se situează în linia durabilității, care ar trebui să fie linia noastră de conduită. Domnule director, aveți cuvântul pentru toate aceste întrebări. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Indeed, we keep the uh, Vă mulțumesc, doamnă președintă. Desigur, noi am ținut seama de importanța echilibrului uh, la care mă referisem în acțiunile noastre. În primul rând, doresc să spun foarte clar că în acest moment Nu avem o idee foarte clară în legătură cu proporția reală de dosare care au fost înaintate în 2010 și care nu aveau o calitate suficientă. Trebuie să înțelegeți că ceea ce am făcut până acum, în primii ani de activitate, a fost să luăm primele înregistrări care au fost uh, înaintate în primii ani și să, le, să evaluăm aceste înregistrări și să vedem cât de bune au fost. Deci, până acum, concluzia noastră, în urma analizării acestor dosare, a fost că, de fapt, calitatea nu era suficientă. suficientă. Majoritatea dosarelor a fost pregătită corect și au fost înaintate cu câteva zile, unele cu câteva luni înaintea termenului limită și doar pe baza acestei, uh, acestui volum de informații putem să uh, ne-am, ne-am bazat concluziile, deci nu vă pot da un răspuns definitiv în acest moment. Desigur, dacă uh, dosarele nu sunt complete, noi luăm acțiuni concrete. Fie luăm decizii dacă uh, informațiile care trebuiau uh, transmise nu au fost transmise sau uh, transmitem uh, scrisori leg- uh, legate de aceste lucruri prin care sunt puse niște termene limită pentru întreprinderile respective. Și pot să vă spun că Uh, deciziile pe care le luăm noi sunt uh, transmise pentru examinare statelor uh, membre, sunt transmise Comitetului de Examinare și acolo experții din, aceste, din acest comitet în fiecare lună examinează 20-30 de dosare în același timp pentru a vedea dacă concluzia noastră uh, este cea bună legată de dosarele respective. După cum am spus, observațiile noastre legate de calitate sunt transmise întreprinderilor și în același timp statelor membre, pentru ca acestea și autoritățile lor să poată uh, urmări și ele lipsurile din uh, dosarele respective. Noi verificăm dacă întreprinderile își actualizează dosarele și transmit informațiile necesare sau nu. Dacă nu fac acest lucru, atunci noi informăm în primul rând autoritățile de inspectare din statele membre pentru că acestea să poată lua măsurile necesare. Și uh, cerem de asemenea uh, un aviz în legătură cu competențele noastre de a lua o decizie într-un asemenea caz dacă ar trebui să evaluăm un procent mai mare de 5% din uh, dosare, este un obiectiv care, după părerea noastră, ar trebui îndeplinit pe termen lung. Noi, uh, acest procent de 5% se referă la dosarele înregistrate până în 2013. După această dată, considerăm că am putea să mărim procentul respectiv, pentru că uh, nu credem că vor fi înaintate la fel de multe dosare până la următorul termen limită de, de depunere a dosarelor. Cu alte cuvinte, uh, munca noastră asupra dosarelor înregistrate până în 2013 nu se va opri în 2013, ci va continua și după aceea. Acum, în ceea ce privește dosarele nano, care au fost uh, înregistrate până la termenul limită, am transmis foarte multe rapoarte comisiei uh, legate de întreprinderile care au transmis uh, asemenea dosare legate de nanotehnologie. Și după părerea noastră, am înaintat rapoarte largi Comisia în acest punct de vedere și dacă am înțeles foarte bine, Comisia vă va transmite uh, informațiile uh, legate de această temă cândva spre sfârșitul acestui an și acest raport va fi bazat pe informațiile transmise de către noi. Acum, în ceea ce privește obligația de înregistrare, după cum a spus doamna Grostet, uh, cerințele, aceste cerințe, aceste obligații par să fie uh, cam mari pentru unele întreprinderi. Uh, Atât IMM-urile cât și anumite state membre au identificat această problemă. Pentru unele IMM-uri uh, această înregistrare ar fi foarte dificilă și noi înțelegem foarte bine uh, situația și uh, tratăm cu foarte mare seriozitate uh, criticile exprimate. Și doresc să vă aduc aminte că dumneavoastră, în calitate de legislator, ați creat aceste uh, ghișee de ajutor uh, naționale și noi încercăm să le pregăt- să pregătim aceste ghișee cât mai bine și din punct de vedere al limbajului care trebuie folos- uh, folosit pentru ca uh, aceste centre să poată fi capabile să folosească, să creeze și să uh, Uh, pregătească lumea în folosirea instrumentelor uh, de, tehnologice, IT. Cu toate acestea este nevoie, desigur, de o anumită expertiză pentru folosirea acestor instrumente. Și, desigur, ai anumite așteptări în momentul în care cumperi o substanță chimică de la un furnizor, te aștepți ca furnizorul respectiv să știe ce anume ți-a vândut ar trebui să știe că îți, deci nu poți să vinzi o substanță chimică potențial periculoasă fără să știi acest lucru, fără să ai expertiza necesară. Este important și am văzut că în anumite state membre s-a înțeles faptul că întreprinderile mici și mijlocii au nevoie de anumită consultanță pentru a pregăti anumite dosare. Unele state au pus la dispoziție un sistem de sprijin public prin intermediul căruia se co- uh, cofinanțează o parte a costurilor uh, de consultare legate de înregistrare. Uh, în plus, majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii nu sunt, nu sunt cele care înaintează cererea de înregistrare. IMM-urile verifică dacă există un raport, dacă există deja o cerere de înregistrare care îi se pot uh, alătura pentru a, a uh, uh, participa și la, la acest proces de înregistrare și pentru a avea costuri reduse, pentru că aceste costuri ar fi împărtășite între mai mulți, mai mulți actori este până la urmă de un cost care nu poate fi care nu poate fi evitat, uh, costul uh, legat de uh, scrisoarea de acces. Avantajul de care se bucură este că plătesc un preț pentru un lucru foarte important, accesul la informație. Așa cum a explicat Comisia, uh, um, accesul la informație este foarte important și din punct de vedere al competiției uh, pe plan uh, internațional, uh, pentru că pe baza acestor informații pot uh, folosi substanțele chimice în siguranță și pot transmite mai departe această informație clienților lor. Desigur, și pentru următoarea rundă, noi ne propunem să sprijinim uh, Uh, primele întreprinderi mici și mijlocii care vor fi cele care vor cere și vor iniția procesul de înregistrare. Deci dacă o întreprindere mică și mijlocie dorește să facă acest lucru, noi vom urmări în detaliu um, toți pașii care um, urmează să fie făcuți și sperăm că Drept urmare, vom avea la dispoziție mult mai multe informații pentru ca în următoarea fază mult mai multe întreprinderi mici și mijlocii să se implice în acest proces. și, desigur, uleiurile și parfumurile se uh, află, nu sunt uh, nu au volume foarte mari, deci vor fi uh, tratate abia începând cu anul 2018. Aspectul, acum, aspectul legat de uh, expertiză. Nu doar întreprinderile mici, dar și întreprinderile de mari dimensiuni găsesc prea puțini experți legat, uh, în, această, în acest domeniu al siguranței substanțelor uh, chimice. Uh, Uh, comisarul Tajani ne-a rugat să uh, ajutăm din acest punct de vedere și noi pregătim un uh, program de studii universitare pentru a crea această legătură cu universitățile, să pregătim studenți în acest domeniul al reglementării și al siguranței substanțelor chimice. Cred că Cred că acest lucru este foarte util și pentru domnul Prodi. Dumnealui s-a referit și la nevoia de a avea un limbaj comun între uh, diferitele autorități de reglementare și între diferitele uh, comisii care se ocupă cu uh, analizarea riscului. Și din acest punct de vedere este important să înțelegem că și comisia a înțeles care este situația și a înțeles că este nevoie de acest lucru și a cerut Direcția Generală Sanco să organizeze mai multe întâlniri între comitetele de reglementare și experți pentru a exista o armonizare mai largă a opiniilor legate de analizarea riscurilor și pentru a găsi un limbaj comun. În acest context aș dori să vă spun că facem un efort imens pentru a crea o, te- o terminologie legată de uh, analizarea riscului în toate limbile. Deci nu, doar, uh, nu este vorba doar de o armonizare la, uh, din punct de vedere al limbii engleze, dar ne dorim ca aceste expresii legate de siguranță să poată fi exprimate în toate limbile europene. Un lucru foarte important, după părerea mea. Acum, dacă ar fi să mă să revin la remarcile doamnei Clas, în legătură cu uh, taxele care trebuie plătite, este într-adevăr, taxele în cadrul regulamentului RICI pot reprezenta un obstacol uneori, pentru că ele trebuie plătite dinainte. Ele trebuie uh, plătite în momentul înregistrării pentru toata, toate etapele pe care urmează noi să le facem în ceea ce privește evaluarea dosarului, evaluarea substanței, și chiar și anumite aspecte legate de analiza riscului. Deci toate aceste lucruri sunt finanțate din uh, aceeași taxă. Și putem discuta uh, dacă acest uh, lucru este bun și cred că dumneavoastră ar trebui uh, să decideți, politicienii ar trebui să decidă dacă ar trebui să fie uh, dacă ar trebui să fie plătit o taxă anuală pentru a reduce um, aceste costuri sau dacă ar trebui să existe această taxă care trebuie, fi, care trebuie să fie plătită de la bun început pentru ca agenția noastră să poată funcționa și să poată presta toate aceste activități pe care trebuie să le facă. Dumneavoastră, desigur, trebuie să decideți acest lucru, putem analiza argumentele pro și argumentele uh, contra Acum, în ceea ce privește crearea unor sinergii între uh, regulamentul referitor la biocidă și la uh, RICI, credem că uh, noi încercăm deja să creăm aceste sinergii. Ne vom asigura că instrumentele noastre IT, instrumentele dezvoltate de noi uh, pentru a, pentru a ajuta atât uh, oamenii de știință cât și cei care înregistrează substanța respectivă, um, pot fi folosite și în alte domenii. Putem folosi la maxim lucrurile dezvoltate de noi până acum și exact acest lucru îl pregătim în acest moment și este un proces uh, inițiat care va continua. Um, desigur, astfel nu putem uh, evita costurile legate de autorizarea um, produselor biocidă. Uh, biocide. În ceea ce privește costurile uh, generice, acestea ar putea fi evitate de la bun început, dacă vom crea aceste sinergii, dar în același timp ne-ați cerut să vedem exact care sunt costurile reale um, legate atât de uh, cheltuielile legate de substanțele biocide, cât și de regulamentul RICI să ne asigurăm că uh, taxele plătite pentru rici nu vor fi folosite de noi pentru substanțele biocide. Deci am uh, primit, am luat notă de acest uh, mesaj. Vă doriți să facem o analiză corectă a costurilor legate de biocidă și exact același lucru îl facem. Cu toate acestea, um, deși aceste taxe nu există în acest moment, Credem că vom vedea o reducere similară de taxe pentru IMM-uri, indiferent că este vorba de întreprinderi mici și mijlocii sau vom vedea că există o reducere importantă pentru companiile care au câștigat dreptul aceste taxe mai mici. Și aș dori să clarific uh, faptul că în ceea ce privește taxele plătite de la bun început, RICI nu este gândit, um, aceste taxe nu vor putea fi folosite la nesfârșit. Aceste fonduri vor fi epuizate până în anul 2014 și vom reveni la situația prevăzută de la bun început de legiuitori, o finanțare mixă în, pentru această agenție. O parte să fie plătită din uh, taxe și o parte să fie plătită din subvenții. Acesta va fi regimul sub care vom funcționa în cadrul următorului cadru uh, financiar și sper că veți ține seama de acest lucru în momentul în care veți analiza cadrul financiar multianual. Acum, în ceea ce privește lista de substanțe candidate. într-adevăr, avem uh, ne dorim să atingem obiectivul stabilit de către legiuitor și îndeosebi uh, Comisia a stabilit un obiectiv pentru noi toți și noi sprijinim acest obiectiv de a avea un număr de, de aproximativ 130 de substanțe candidat pe listă până anul următor. Dacă vom atinge acest obiectiv, desigur, totul va depinde de eforturile pe care le vom depune atât noi, cât și Comisia, cât și statele membre în următoarele luni. Noi încercăm să spunem statelor membre, să le responsabilizăm, să înțeleagă care este sarcina lor este în interesul lor să se implice în această muncă și și doresc acest lucru. Pentru prima dată um, există o, o întâlnire de planificare la sfârșitul anului în care vom cere statelor membre să stabilească um, obiective clare pentru munca multianuală în cadrul RICI pentru a fi creat un mecanism uh, de responsabilizare nu doar a agenției noastre și a Comisiei, dar și a statelor membre pentru a stabili obiective clare legate de regulamentul RIC. Acum, în ceea ce privește limbile, încercăm să facem mai mult. Am primit reacții din partea celor care au înregistrat substanțe și uh, examinăm aceste reacții legate de uh, regimul de două limbi și să vedem ce putem face mai mult din punctul de vedere al traducerilor pentru ca RICI să funcționeze mai bine și la nivel național. Sper, doamna președinte, că am răspuns la toate întrebările care mi-au fost puse. Chris Davis. Da. Dacă îmi dați voie, eu am pus o întrebare și nu mi-a răspuns domnul director. Poate dumnealui să evalueze cât de competitivă este industria chimică din Europa în urma aplicării regulamentului Rich, S-a îmbunătățit această competitivitate sau a rămas ca înainte sau din potrivă Rich este un dezavantaj? Domnul Dansert, da, vă mulțumesc. Eu cred că comisia este competentă să vă răspundă precis la această întrebare, deoarece ei chiar evaluează care este uh, situația comisiei și au întreprins uh, uh, studii, eu cred că abia la anul uh, vom avea un răspuns detaliat. Din câte văd eu, până acum, companiile au putut să se înregistreze într-un număr mare și exista o amenințare din partea celor uh, industriilor care se află la uh, capătul lanțului de aprovizionare. Ei se temeau de o penurie a anumitor substanțe pe piață. Noi am analizat aceste uh, aspecte în cadrul uh, directoratului unde știți că există și membri din partea noastră și membri din partea Comisiei și deocamdată nu a existat încă o asemenea situație de penurie pe piață a, a anumitor substanțe. Cred că industria poate să facă față uh, în ciuda costurilor pe care trebuie să le suporte, uh, uh, costuri cauzate de înregistrările preliminare. Iată ce consider eu că putem să răspundem acum. Doamna președintă, domnule director, cred că ați răspuns în mod exhaustiv la toate întrebările noastre. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră aici, pentru raportul pe care ne-ați prezentat și pentru munca agenției dumneavoastră în general. Acum vă propun să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. O întrebare despre virusul HIV. Știți că în anul 2009 Comisia adoptase o recomandare, sau bine zis, o comunicare, spune președinta, pentru combaterea infecțiilor cu HIV în Europa pe perioada 2009-2013. Era o strategie care se concentra pe trei axe, din păcate, lucrurile nu au evoluat așa cum ne-am fi așteptat, de aceea a fost redactată această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Dau cuvântul uh, acelor uh, autori care doresc să ia cuvântul. Doamna Grostet, vă mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt. Trebuie să vorbim din nou despre această chestiune deoarece Parlamentul European a fost uh, surprins de ultimele statistici. Știți că în noiembrie 2008 Parlamentul a votat o rezoluție pe care ceream să se facă o evaluare a tratamentelor precoce și a diagnosticărilor precoce. Această rezoluție a avut drept uh, consecință comunicarea Comisiei Europene din 2009 despre lupta împotriva infectărilor cu HIV uh, pe perioada 2009-2013 și exista și un plan de acțiune pentru a reduce numărul uh, uh, de noi cazuri de infectare cu HIV-SIDA, dar situația s-a înrăutățit, numărul de îmbolnăviri nu scade și potrivit estimărilor ECDC, 30% din persoanele seropozitive din Uniunea Europeană nu sunt diagnosticate ca atare, și nu știu că sunt uh, contaminate. Așadar, aceste persoane reprezintă un risc de 3,5 ori mai mare de a transmite virusul decât persoanele care uh, știu că sunt seropozitive. În plus, există foarte multe persoane diagnosticate într-o uh, fază tardivă a bolii și care uh, nu mai pot să reacționeze în mod uh, uh, eficient la tratamente. Avem nevoie de o nouă strategie de luptă împotriva infecțiilor cu virusul HIV. S-a demonstrat faptul că o persoană seropozitivă care ia tratamente cu antiretrovirale imediat după ce a fost diagnosticată și înainte să aștepte primele simptome ale infectării cu HIV, poate să uh, aibă o durată de viață prelungită și uh, riscă mai puțin să își contamineze uh, partenerul sau partenera de viață și, în general, uh, mediul familial. Întotdeauna am spus că atunci când există un diagnostic uh, precoce și tratamentul trebuie să fie prescris uh, imediat. Am ajuns la jumătatea perioadei uh, de valabilitate a acestui plan de acțiune și ne-am dat seama că Comisia Europeană trebuie să aplice mai bine această strategie de prevenire mai ales având în vedere uh, ultimele statistici consulare ce privește diagnosticarea și depistarea. În plus, trebuie să fie puse în aplicare toate măsurile care au fost modificate astfel încât uh, angajamentele luate cu ocazia adunării generale ONU despre SIDA din iunie să fie respectate. Deci trebuie să încurajăm o luptă împotriva infectorilor cu HIV în regiunile prioritare, trebuie să putem să intrăm în contact cu acele populații care sunt vulnerabile și sunt cele mai expuse infectării cu acest virus. Avem nevoie de o acțiune peste tot în Uniunea Europeană, o acțiune uh, Uh, dinamică și hotărâtă. Iată care era scopul propunerii noastre de rezoluție. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Grostă. Doamna Schilders acum are cuvântul. Da, mulțumesc, doamnei raportor. Având în vedere progresele pe care le-am făcut în domeniul îngrijirilor de sănătate, Trebuie să avem grijă ca acum, că am ajuns la jumătatea acestei perioade, să nu începem să regresăm mai degrabă decât să continuăm să facem progrese. Deci salut această propunere de rezoluție. Trebuie să ne concentrăm pe mai multe domenii care de altfel sunt prezentate în proiectul de rezoluție. De exemplu, grupele, grupurile prioritare. Ar fi bine dacă am avea campanii uh, țintite pentru aceste grupuri prioritare și strategii specifice. În plus, avem nevoie de programe de luptă împotriva infectării cu virusul HIV care să respecte și strategiile de luptă pentru apărarea drepturilor omului, dar acest lucru se întâmplă foarte rar, iar uh, acțiunile noastre sunt foarte limitate în domeniu până la urmă. Cei care trăiesc uh, cu virusul HIV sau cu SIDA trebuie să fie implicați în uh, elaborarea strategiilor și a campaniilor de prevenire și de diagnosticare. În plus, trebuie să nu mai existe acele mituri despre grupurile prioritare sau despre felul în care se transmite virusul HIV. Și am avea nevoie de uh, sprijin din partea liderilor politici, de sprijin la nivel înalt și de uh, texte uh, și de reportaje cât se poate de uh, clare și precise în mass media despre acest virus și această boală. Parlamentul European trebuie să sprijine în continuare eforturile de luptă împotriva uh, HIV și este cumplit faptul că în secolul 21 acest virus rămâne o amenințare pentru sănătatea publică de mare anvergură. Doamna Grostet, Acum, președintă, uh, vă mulțumesc. Acum uh, o întrebare din partea domnului Chris Davis. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doamna Parvanova era raportoare din umbră pentru uh, această rezoluție și, cum nu este în întârziere, m-a rugat să fac următoarele remarce. Grupul ALDE sprijină acest proiect de rezoluție. Noi suntem de acord cu ideea diagnosticării precoce cu um, ideea tratării malad um, maladiilor um, paralele, precum tuberculoza și hepatita C. De asemenea, cu faptul că această strategie trebuie să se aplice nu numai Uniunii Europene, ci și țărilor uh, vecine și poate că am putea să modificăm puțin titlul uh, rezoluției dacă doamna raportor este de acord. De asemenea, doamna Parvanova consideră că ar trebui să mai menționăm și alte aspecte precum ar trebui să ne concentrăm mai mult pe campaniile de prevenire și pe campaniile de conștientizare, mai ales în cadrul grupurilor prioritare, precum uh, uh cei care uh, consumă droguri sau uh, cei care au relații homosexuale. Trebuie să ducem mai multe campanii de luptă împotriva discriminării, a căror victime sunt uh, bolnavi infectați cu HIV de asemenea, ar trebui să evaluăm cât de eficiente sunt măsurile luate deja și cât de bine sunt aplicate și dacă avem o asemenea strategie, cum spuneam, ar trebui să vedem și în ce măsură se um, răspândește epidemia în țările vecine. Și poate că doamna raportor și raportorii din umbră ar trebui să se gândească la un alineat în care să spunem cum putem să ne aducem contribuția la nivel mondial, dar folosind resursele disponibile la nivel european în această uh, campanie de luptă împotriva uh, HIV-SIDA. Doamna președintă, nu am mai cerut nimeni la cineva cuvântul. Am să cer reprezentantului comisiei să ia cuvântul. Thank you very much and very briefly also. Vă mulțumesc. Este o chestiune cât se poate de actuală și e bine că comisia dumneavoastră urmărește îndeaproape felul în care evoluează această strategie. Avem nevoie de angajament politic și de multă vizibilitate atunci când dorim să luptăm împotriva infectărilor cu HIV. Dacă îmi dați voia aceasta, fac trei observații foarte succinte. Avem două strategii paralele. Pe de o parte, strategia la nivel european și pentru țările vecine și strategia la nivel global și ambele sunt importante și trebuie să le acordăm uh, o atenție egală. Apoi, faptul că trebuie să implicăm statele membre, societatea civilă în această luptă. Și am încercat la nivelul Europei să ne concentrăm acțiunile acolo unde era mai mult nevoie de noi. Apoi, cred că situația a evoluat mult în multe state membre și datorită colaborării cu um, ECDC, cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Acum ne reevaluăm strategia și cred că vom putea să vedem care sunt prioritățile pentru cea de-a doua parte a perioadei. Oricum, salutăm această uh, rezoluție din partea Parlamentului European. Vă mulțumesc! Directorul uh, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor este uh, în sală, domnul Sprânger, bănesc are și el anumite lucruri de spus uh, pe această temă și atunci îi dau cuvântul. Vă mulțumesc. ECDC-ul este deosebit de încântat de faptul că folosiți uh, informațiile pe care noi le folosim și dovezile pe care le-am pus la dispoziția Comisiei și că vă bazați politicile pe acestea. Sunt de acord cu ceea ce a fost spus deja aici, dar s-ar putea ca din cauza crizei economice anumite țări să nu mai fie dispuse să acorde uh, la fel de multă atenție campaniilor de depistare precoce. Ori, această depistare precoce este indispensabilă pentru a detecta uh, persoanele seropozitive cât mai repede cu putință iar aceste persoane seropozitive, odată depistate, trebuie să se um, bucure de um, un tratament adecvat. Vă mulțumesc, spune doamna Grostet. Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul. Vă reamintesc termenul pentru depunerea amendamentelor 14 octombrie, la prânz, vom adopta rezoluția în comisia noastră pe 22 noiembrie și votul în plenară este programat pentru luna decembrie. Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Un schimb de opinii cu domnul director al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, domnul Mark Sprenger. Vă rog frumos să veniți la prezidiu pentru acest schimb de opinii anual. Bien, monsieur le directeur, vous avez la parole. Aveți cuvântul, domnule director. Madame... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, doresc să precizez că a fost o deosebită plăcere pentru mine să o am pe doamna Iana Kudakis, pe doamna Iuso, pe domnul Fenio și pe președintele Comisiei Envi să-i, să să avem așadar ca invitați în cadrul centrului nostru la începutul lunii trecute. Așadar, am avut foarte multe discuții, ceea ce a fost extrem de util și voi începe prin, a, prin a-i mulțumi Marinei, care din păcate nu este prezentă astăzi. Ea este persoana noastră de contact în cadrul Parlamentului și mulțumesc pentru tot timpul pe care l-a dedicat agenției. De asemenea, îi mulțumesc în avans și pentru celelalte evenimente pe care le va găzdui în cadrul uh, centrului uh, nostru. Când mi-am început mandatul de director, uh, Marina m-a încurajat să vin cât mai des în fața dumneavoastră. Pe 20 2 noiembrie, Marina, împreună cu doamna Karanbach, va uh, găzdui un eveniment privind imunizarea împotriva gripei. În cadrul raportului doamnei Rivazi privind uh, pandemia de gripă, am promis anul trecut să vin în fața Parlamentului pentru a prezenta efectele campaniei de imunizare profesorul Angus Nickel, DG Sanco uh, și eu însumi vom face acest lucru în fața dumneavoastră pe 26 noiembrie și pe 30 noiembrie doamna Ana Kudakis găzduiește uh, evenimentul nostru anual uh, consacrat virusului HIV-SIDA sigur că sunteți, veți primi invitații la aceste două evenimente cât de curând. De asemenea, doamna Marina Ianacudakis va uh, trage concluziile uh, conferinței noastre anuale de la Stockholm uh, uh și apoi va participa la reuniunea Comitetului uh, de Management. Voi prezenta pentru început vizita delegației dumneavoastră la Stockholm, însă înainte de asta Okay, um, I would like to make a declaration of my... Așadar, înainte de asta, uh, Vreau să vă asigur că nici centru și nici eu însumi nu am primit niciun fel de fonduri uh, din uh, rațiuni comerciale, nu sunt membru al niciunei companii farmaceutice și niciunul din membrii comisiei mele nu este implicat într-o astfel de activitate. experții naționali ai forumului și toți ceilalți experți cu care ne consultăm uh, în mod ad hoc trebuie să uh, facă același gen de declarații de interes, la fel ca și mine, și aveți acces la acestea pe site-ul nostru internet. În următoarea următoarele minute vă voi putea oferi o uh, expertiză independentă de orice uh, caracter comercial. Și acum mă întorc la delegația comisiei dumneavoastră. Uh, aveți în dosar uh, fotografiile de la această delegație care a participat la reuniunea noastră zilnică de monitorizare. Îi vedeți așadar uh, în prim, într-una din primele poze. Au participat la centrul nostru european, centrul nostru uh, de urgență, au uh, putut beneficia de datele oficiale și informațiile privind epidemiile care ne-au parvenit de la nivel mondial au putut de asemenea vedea instrumentul nostru de alertare uh, precoce, în cadrul căruia cooperăm cu DG Sanco. Este un sistem care reunește uh, autoritățile de la nivel național și de la nivel european. Autoritățile de la nivel național trebuie să notifice uh, ECDC. De asemenea, avem și o rețea de experți în materie de boli infecțioase în statele membre și avem uh, parteneri în întreaga lume. Avem și uh, uh, colectăm și informații mai puțin oficiale prin intermediul mass media și uh, din partea omologilor noștri naționali și internaționali. În fiecare zi lucrătoare, la ora 11.30, reunim toate aceste informații și luăm decizii despre modul în care trebuie să le tratăm. Pe 21 și 22 septembrie, experții pe, pe 2 septembrie, îmi cer scuze, experții noștri și uh, membrii comisiei dumneavoastră au um, uh, văzut modul în care sunt colectate informațiile privind boala legionarilor uh, depistată în Italia. În al doilea rând, date privind uh, cazurile de malarie din două zone din Grecia și, în al treilea rând, reapariția epidemiilor de pojar care afectează aproape toate statele membre din Europa. Uh, din acest punct de vedere, Comisia Europeană ne-a cerut să producem un, o evaluare rapidă de, a riscurilor. În cadrul sistemului de alertare precoce, statele membre au obligația de a transmite alerte Comisiei și ECDC-ului. În acest sens, legislația este în curs de revizuire. Acum permiteți-mi să vă uh, prezint amenințările pe care le-am analizat împreună cu delegația Comisiei dumneavoastră. Probabil că cunoașteți uh, la zis uh, un uh, stat uh, care se află lângă Laco di Garda, în Italia. Um, majoritatea turiștilor de acolo vin din Germania și din țările de jos. Legionela este una din bolile uh, Uh, pentru care statele membre s-au angajat să furnizeze uh, informații atât la nivel european cât și să împărtășească aceste informații între ele. Institutele naționale de sănătate publică comunică datele de legionela, privind uh, cazurile de legionela. Medicii din Germania, din țările de jos și din Danemarca au pus la comun datele privind cazurile de legionela pe care le-au identificat. Împreună cu ECDC am putut vedea că s-au înregistrat șapte cazuri de legionela la pacienți care au vizitat de curând această zonă, la zis. Astfel am putut să depistăm sursa uh, uh, epidemiei și am putut notifica autoritățile competente. Acum, în ceea ce privește uh, cazurile de malarie din Grecia, celelalte state membre și, sigur, Organizația uh, Mondială a Sănătății au dorit să avertizeze uh, turiștii care vizitează anumite zone din Grecia asupra precauțiilor pe care trebuie să le ia împotriva acestei boli. Uh, în ceea ce privește epidemiile de pojar din uh, Europa, care sunt extrem de grave, astfel încât Europa a devenit principalul exportator de pojar către restul lumii, dacă puteți să vă imaginați așa ceva. Țările care înainte nu aveau niciun astfel de caz uh, importă această boală din alte zone ale Uniunii Europene. Este o boală extrem de contagioasă și așadar statele membre la nivel individual nu pot să ajungă la un stadiu de eliminare completă a acestei boli. Acum aș dori să vă prezint câteva informații legate de ceea ce s-a întâmplat în cazul acestor boli. Vestea cea bună este că boala legionarilor se pare că a dispărut din zona la zise. Autoritățile italiene au întreprins acțiunile adecvate, au depistat bacteria de legionela în sistemul de uh, aprovizionare cu apă și au uh, făcut demersurile necesare pentru a o uh, elimina. Au informat turiștii care ar fi putut fi expuși uh, acestei boli am uh, transmis uh, notificări în uh, limbile respective turiștilor danezi uh, și turiștilor germani. În absența unui antibiotic specific, această infecție poate duce la o pneumonie gravă și dacă nu este tratată, poate fi chiar fatală. În cadrul sistemului de alertare precoce la nivel european, acest gen de boli uh, pot fi detectate și pot fi eliminate. Este un domeniu al cooperării europene care duce la salvarea de vieți. Acum, cazurile de malarie. Uh, numărul acestora a crescut în Grecia. Cred că astăzi am ajunge la o cifră de 17, dar au mai fost. Uh, aceste cazuri sunt identificate în șapte districte o echipă uh, de experți și de epidemiologi au uh, petrecut uh, o săptămână la fața locului și au făcut o evaluare. Este vorba despre cazuri care izbucnesc în zone agricole, apropiate de zone mlăștinoase. Implicațiile acestei boli pentru alte țări uh, sunt limitate. Um, evaluarea riscurilor elaborată de noi este disponibilă pe site-ul nostru internet și puteți obține acolo mai multe detalii. Problema care mă interesează cel mai mult este cea legată de epidemiile de pojar. Avem 26.000 uh, de cazuri de pojar care au fost raportate și ajungem la uh, peste 10 decese cauzate de această boală în Europa în acest an. Probabil că numărul total real al acestor cazuri, precum și numărul total de decese, este chiar mai mare. epidemia de pojar este, din punctul meu de vedere, una din, unul din evenimentele cele mai importante ale acestui deceniu. Și acum câteva cuvinte despre ce a făcut ECDC în acest an, înainte de a spune și câteva cuvinte despre prioritățile noastre pentru uh, anul următor. Așa cum v-am spus și acum un an, în octombrie 2010, am identificat aspecte transversale cum ar fi capacitatea laboratoarelor de sănătate publică și uh, determinarea amenințărilor uh, la adresa sănătății. Sigur că avem priorități principale și o să vă spun câteva cuvinte despre eficiența organizațională. Vă spuneam anul trecut că am dorit o îmbunătățire a impactului fiecărui euro pe care ni-l acordați. În ultimele 12 luni am introdus un sistem sistem de uh, bugetare bazată pe activități. Și mă refer aici la titlul 3 din uh, bugetul nostru operațional. Nu știu la ce slide mă refer acum exact în dosarul dumneavoastră, dar dacă vă uitați pe grafic veți vedea că nu cheltuim aproape nimic uh, la activitățile Uh, activitățile legate de informațiile privind epidemiile. Dar sigur aici uh, ceea ce intră în calcul este timpul de lucru al echipelor. Acest grafic vă dă o imagine mai clară asupra diferitelor activități și bugetelor care corespund acestora. În februarie, echipa mea de management a anunțat o reorganizare a centrului am redus numărul de unități și colega mea, Andreea Aman, a devenit uh, director adjunct. A, împreună cu Andreea am asigurat așadar egalitatea de gen, care este o prioritate pentru ECDC. 54% um, din uh, echipa noastră sunt femei. Am uh, făcut recrutări foarte importante în echipa de management, uh, noul director al serviciului juridic, noul director al serviciului de IT de tehnică informațională și uh, comunicațională. Întorcându-ne acum la reorganizări, am încercat să avem un proces de Um, identificarea priorităților mai transparent. Avem două unități principale care regrupează pe experții noștri. și ei lucrează în baza activităților identificate în programul nostru de lucru. Dacă se schimbă prioritățile, dacă se înregistrează o um, epidemie importantă, cum ar fi um, epidemia EHEC, cer scuze, uh, activitățile și ele se schimbă. Însă, ne concentrăm și pe prioritățile pe termen lung, cum ar fi uh, combaterea virusului HIV. ECDC a fost criticat de către Parlament și de către Curtea de Conturi pentru numărul mare de reporturi bugetare. Încercăm să facem progrese în acest sens, este una din prioritățile noastre principale pentru adjuncta mea, Andreea Amon. Și am asistat deja la anumite îmbunătățiri. Și procentul din acest an se va ridica numai la 50% și va fi vorba de o reportare a 27% din bugetul anului trecut. Întorcându-ne la prioritățile noastre transversale, anul acesta am făcut uh, foarte multe progrese în colaborarea cu laboratoarele. În iunie am notat că erați foarte îngrijorați de epidemia de E. coli din Germania. Experții de sănătate publică care au investigat aceste cazuri s-au axat pe faptul că bacteria care a cauzat această epidemie era o bacterie extrem de rară din familia EHEC. Ca urmare, am înființat o echipă de analiză microbiologică la nivelul centrului, uh, care este condusă de profesorul Mark Strudens, unul dintre cei mai eminenți experți de laborator din Europa. Împreună cu echipa sa a jucat un rol foarte important în combaterea acestei epidemii. Echipa a lucrat în colaborare cu Comisia și a contribuit la coordonarea operațiunilor s-au asigurat că toate laboratoarele naționale de referință au avut acces la protocoalele de test de testare. Este vorba despre o misiune în cadrul căreia colaborăm cu DG Sanco și cooperarea cu laboratoarele va continua să fie una din prioritățile noastre principale pentru anul următor. EHEC este unul din patogenii discutați la seminarul um, găzduit de care va fi găzduit de Dagmar um, uh, Hotber în uh, următoarea săptămână. Știu că uh, sunteți extrem de interesați de temele care revin în ceea ce privește bolile infecțioase și amenințele care se confruntă Uniunea Europeană. M-a interesat foarte mult să văd ce se întâmplă la nivel național și în ceea ce privește tuberculoza. Când am vizitat România la începutul acestui an, am, m-am deplasat într-un uh, centru um, care mm, furnizează servicii de sănătate pentru etnia romă. Am vrut să înțeleg mai bine modul în care centrul ECDC poate aduce, um, poate face o diferență pentru aceste grupuri țintă. În dosarul dumneavoastră aveți uh, o fotografie a trei copii. Este vorba despre copii dintr-un uh, spital um, pediatric uh, care tratează tuberculoza. Acum, permiteți-mi să mă concentrez pe prioritățile pentru anul viitor. Există um, mulți cetățeni în statele membre care nu sunt uh, vaccinați împotriva anumitor boli infecțioase, ceea ce are implicații asupra celorlalți parteneri. Președinția maghiară, în prima jumătate a acestui an, a organizat o conferință importantă în ce privește imunizarea uh, copiilor, care a dus la um, identificarea pojarului ca fiind o provocare cheie pentru UE cu ajutorul unui sprijin important din partea DG Sanco și din partea uh, grup, uh, Consiliului nostru de administrație, eliminarea uh, pojarului va fi uh, o prioritate principală pentru ECDC. Acțiunile de prevenire și de control sunt esențiale pentru a răspunde acestor provocări. Așa cum spuneam mai devreme, cercetările din acest domeniu uh, au a, dus la identificarea a peste 28.000 de cazuri. Și veți vedea în dosarul dumneavoastră că pojarul nu este uh, o boală care se manifestă numai în nord, mai sus sau numai în est sau numai în vestul Europei. Există state membre care nu au reușit să ajungă la un procentaj suficient de uh, vaccinare. Și aici problema este dată nu numai de resurse și de accesul la mm, campaniile de vaccinare, este vorba despre leadership. Leadershipul în combaterea pojarului trebuie să vină din partea uh, Um, medicilor europeni, mai ales a medicilor de familie și a pediatrilor, uh, către care se întorc părinții pentru, către care se orientează părinții copilor care au nevoie de vaccin. Profesioniștii Datele ne arată că în anumite țări o mare parte din acești medici nu au o atitudine riguroasă în respectarea calendarului național de vaccinare. Unii sunt chiar ostili acestui vaccin. Trebuie așadar să obținem acest leadership din partea medicilor din întreaga Uniune Europeană. Toată lumea trebuie să discută despre această problemă și Uh, noi avem, sprijin, noi avem nevoie de sprijinul politicienilor. Săptămâna trecută am publicat un editorial într-o revistă, am cerut medicilor să iau o atitudine mai puternică în ceea ce privește vaccinările. M-am referit la evenimentele organizate în Parlament, cu amabilitatea dumneavoastră, și vor uh, participa și experți din partea grupului, uh, centrului nostru pentru a vă da diferite sfaturi. Desigur, noi ne dorim să a, implicăm și noile instrumente tehnologice. De fiecare dată publicăm un raport de analizare a riscului pe site-ul nostru internet și în raportul respectiv ar trebui să există mesaje clare uh, Um, care să poată ajuta politicienii în, uh, și profesioniști din domeniul uh, sănătății să ia măsuri. Desigur, mă puteți urmări și pe Twitter în diferite limbi și vă invit să uh, vedeți ceea ce scriu eu pe Twitter. Pentru a uh, conclude, domnule președinte, centrul nostru este creat pentru a proteja cetățenii noștri, dar, după părerea noastră, trebuie să facem mai multe lucruri. Boli precum uh, rujeola, EHEC și boli uh, cauzate de rezistență la antibiotice pot fi combătute doar de o coordonare europeană. Centrul nostru vă poate sprijini nu doar pentru uh, HIV și SIDA, dar și pe alte uh, teme. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările noastre. Well, thank you very much for your presentation. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută și trec foarte repede la cei care doresc să ia cuvântul și prima pe lista mea este François Grostet. Vă rog. Monsieur director, votre... Vă mulțumesc. Domnule director, expunerea dumneavoastră a fost deosebit de interesantă. Vă mulțumesc că ați venit astăzi la Parlament aveți niște probleme foarte specifice. Am înțeles foarte bine ce ați spus despre epidemia de rujeolă și am văzut că propria mea țară, Franța, este foarte prost uh, clasată ce privește lupta împotriva rujeolei. Pur și simplu deoarece copiii nu sunt vaccinați și există medici care nu încurajează părinții să-și vaccineze copiii. ceea ce este de-a dreptul dramatic. Astăzi putem să avem încredere în vaccine. În urmă cu 30-40 de ani au existat anumite probleme și puteam să ne punem întrebări în ce privește campaniile de vaccinare, dar eu cred că acum nu mai putem să vorbim despre riscuri pentru copiii care sunt vaccinați. Ne-ați spus că ați organizat campanii de comunicare pentru a-i sensibiliza pe medici. Poate că ar fi bine să fiți și mai activ pe lângă miniștrii uh, de resort pentru a exista din nou noi campanii naționale de vaccinare împotriva rujeolei. Este inacceptabil ca în Uniunea Europeană să mai există cazuri mortale cauzate de rujeolă. Ați vorbit și despre diferitele boli care rezistă sunt cauzate de rezistența la medicamente. Așa numită antibiorezistență. Și împreună cu colegul meu, Peter Lize, am uh, redactat mai multe amendamente despre această uh, afecțiune. Ar fi foarte bine să putem să supraveghem îndeaproape aceste afecțiuni eu cred că dumneavoastră uh, faceți foarte bine cu acest sistem de alertă rapidă pentru a ști de fiecare dată care este uh, noua sușă uh, care rezistă la tratamentul cu antibiotice și ar fi bine dacă ar exista un asemenea sistem de alertă rapidă, și, rapidă mă scuzați, și pentru acele afecțiuni, acele maladii care se pot transmite de la animal la om și viceversa. Nu are sens să mai vorbim despre HIV. Dar în ce privește gripa, sa, se pare că uh, uh, gripa H1N1 și H5N1 uh, vor fi uh, din nou uh, o amenințare. Ce știți despre noul tip de vaccin împotriva Uh, sușei H5N1, iar în ce privește gripa aviară, se pare că acest virus a reapărut în Asia și acum uh, este rezistent la toate tipurile de vaccin cunoscute până în prezent. Suntem pregătiți pentru o viitoare epidemie uh, de gripă H5 sau H1N1? Da, mulțumesc, erau mai multe întrebări de fapt. Doamna Alinda McEwan acum. Um, thank you for coming and... Vă mulțumesc pentru că ați venit la noi și ne-ați vorbit în termeni atât de practici. Acum, în ceea ce privește rujeola. Cred că este uimitor să vedem despre ce cifră discutăm, să vedem țări bogate din uh, vest fiind uh, lider în ceea ce privește epidemia de rujeola. Am ascultat un reportaj uh, pe BBC Um, care spunea că exportăm rujeolă în țările în curs de dezvoltare, ucidem mii de copii din țările respective pentru că nu avem mijloacele de combatere a acestei epidemii la noi acasă. În uh, Regatul Unit era vorba de un uh, medic irresponsabil um, care a transmis mesajul părinților de a nu-și vaccina copiilor. Ce nu înțeleg însă și mi-ar plăcea dacă ați putea să ne dați mai multe informații legate de rujoală. Poate aveți informații legate de cazurile pe fiecare țară, informații uh, detaliate. Ar fi foarte bine dacă ați putea să ne dați asemenea informații. Mă interesează, desigur, îndeoseb Regatul Unit. Și este o prioritate și mă întreb ce veți face. Cum veți uh, măsura dacă ceea ce ați făcut a avut un impact asupra celor care iau uh, măsuri? Pentru că uh, noi nu avem competențele să impunem miniștrilor de sănătate sau doctorilor să iau anumite măsuri. Deci cum veți măsura impactul, impactul măsurilor dumneavoastră? Apoi, al doilea punct. M-am uitat la programul priorităților dumneavoastră pentru anul următor și mă întreb uh, Uh, inegalitățile de sănătate sunt foarte importante, dar ce poate face organizația dumneavoastră legată de aceste aspecte? Lucruri care nu pot fi făcute de altcineva. Întotdeauna acesta este pericolul. Um, eu întotdeauna m-am întrebat care sunt sarcinile noastre și care sunt sarcinile celor la nivel național. Cred că fiecare ar trebui să se concentreze asupra lucrurilor unde poate într-adevăr să facă ceva. Dacă un lucru poate fi făcut de altcineva, nu trebuie să ne implicăm noi neapărat. Desigur, fiecare, toate organizațiile non-guvernamentale lucrează cu inegalitățile legate de sănătate. Acum, în ceea ce privește rezistența la antimicrobiene, poate ne puteți spune câteva lucruri despre ce ați făcut până acum. Știu că ați făcut anumite lucruri, mâine vom vota un raport uh, legat tocmai de acest lucru și poate ne spuneți uh, ce lucruri ați făcut pentru a nu repeta anumite lucruri. Apoi, uh, V-ați referit la la, la anumite epidemii. Aș dori să vă întreb ce se întâmplă cu epidemia de coleră din Germania. Um, noi nu am mai auzit foarte multe lucruri din partea Comisiei. Poate știți care a fost cauza și care a fost implicarea dumneavoastră în această temă. Vă mulțumesc. Nu mai am pe altcineva pe lista mea de vorbitori, deci voi pune eu câteva întrebări. În primul rând, am văzut că aveți niște linii bugetare pentru analizarea impactului asupra schimbărilor climatice. După părerea mea, este un lucru foarte bun și m-ar interesa să aflu mai multe lucruri legate de acest lucru din partea dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește bacteriile multirezistente. Multe din uh, lucrurile pe care le puteți face nu sunt în competențele dumneavoastră, dar legătura care există între bunăstarea animalelor și apariția acestor bacterii multirezistente. Analizați uh, această legătură. Dacă am îmbunătăți bun, uh, bunăstarea animalelor, am avea nevoie de mai puține antibiotice, deci există o legătură foarte clară aici, din punctul meu de vedere. Apoi, am avut mai multe conflicte cu EFSA, conflicte de interese um, a experților acestor agenții. Și desigur, dacă se face o recomandare, uh, aceasta va avea un impact major asupra sectorului industrial. Deci cum asigurați dumneavoastră că centrul este complet independent? Apoi, cred că există o dezbatere asemănătoare în Franța și în Regatul Unit legat de vaccinarea pentru rujeoală. Este o dezbatere veche. Am avut această vaccinare legată și de gripa obișnuită și gripa porcină. Deci, știm că au existat impacte, un impact negativ Uh, a vaccinurilor, asupra dezbaterii. Deci mă întreb cum se poate găsi acest uh, echilibru pentru a convinge uh, oamenii că trebuie să se vaccineze. Văd că domnul profesor Jacques Seres este prezent. Dacă doriți să spuneți câteva lucruri, dumneavoastră sunteți reprezentantul în Consiliul Administrativ al acestui centru. Vă mulțumesc, domnule președinte pentru că mi-ați dat uh, ocazia de a reacționa. În primul rând, este o mare onoare pentru mine să mă aflu aici și pentru uh, prima dată vă pot să vă spun că este vorba de o agenție care a evoluat foarte bine. Uh, al doilea director pe care îl avem acum continuă foarte, foarte bine munca primului uh, director. Uh, colega mea, Meni Maiori, uh, un fost deputat uh, și ea este prezentă în Consiliul Director și pot să spun în numele amândurora că este foarte relevant să există un uh, interes sporit pentru Centrul European de Prevenire și Control al Boilor. și acest uh, interes a fost uh, exprimat prin vizita condusă de uh, președintele Comisiei, domnul Iolainen, și împărtășirea activităților uh, deputaților, ca, precum cele uh, doamnei Rothberend, doamna Kadenbach, Yamakudakis și mai departe, de organizarea unor evenimente comune. Uh, este o linie bună și pot, pot să vă spun că în uh, anii anterior nu existau asemenea vizite. Noi pur și simplu încercam să ghicim care este linia, care sunt lucrurile dorite de Parlament și este foarte. Aceste întrebări directe legate de aspecte concrete sunt foarte importante pentru noi pentru a vedea răspunsuri generale. Acum, Haideți să trec la lucrurile specifice în ceea ce privește remarcile făcute de doamna Grostet și doamna McCaven legate de rușeolă. Ajungem la un punct care a fost foarte important de la bun început în ceea ce privește guvernanța și competențele Centrului European de Prevenire și Control al, bol- al uh, bolilor. Eu uh, întotdeauna m-am referit la acest concept al uh, Centrului European de Prevenire a la carte ce înțeleg prin acest lucru? Statele membre au ideea um, spun, nu doresc ca centrul nostru să se, să se implice în uh, competențele lor. Și mi-aduc foarte bine uh, aminte de remarcile făcute de, uh, de vaccinare. În momentul în care noi am făcut o recomandare legată de vaccinarea copiilor, imediat statele, state mari au făcut, ne-au spus că nu, nu acest lucru ar trebui să facem. Noi am făcut acest lucru tocmai pentru că existau probleme. Deci este un mesaj foarte bun. Parlamentul trebuie să analizeze această situație și mulțumesc doamnei Grostet și doamnei McEvan pentru remarcile dumnealor, pentru că avem nevoie să discutăm această problemă. Țările mici sunt bucuroase când primesc sprijinul nostru, dar țările mai, mai mari, desigur, au aparate, au sisteme care funcționează perfect dar ar fi foarte important să discutăm acest, această temă în Parlament. Nu doresc să um, vă răpesc prea mult timp, dar m-aș referi la un alt punct care, după părerea mea, este important pentru Parlament. Este discutat în mod uh, indirect și acum și este vorba de comunicarea uh, dintre politicieni, uh, populație și profesioniști. Un exemplu a fost a fost uh, ultima gripă H5N1, unde, de exemplu, nu autoritățile naționale, nu, institut, nu institutele naționale au fost cele care au controlat ceea ce s-a întâmplat în, popul, în rândul populației, ci mass media. Noile mijloace de comunicare uh, socială au creat mișcări care nu au mai putut fi păstrate într-un cadru de reglementare de către autorități. Și am menționat aici uh, Institutele Naționale de Sănătate, Organizația Mondială a Sănătății și așa mai departe. Este uh, vorba de un alt punct, acest punct legat de a facilita comun- uh, comunicarea între politicieni, profesioniști și populație. Și există uh, Uh, mai multe exemple și rezistența la antibiotice este un, un asemenea exemplu. Medicii prescriu antibiotice chiar și când știu că nu ar trebui să facă acest lucru. Este un punct și mă bucură faptul că mâine pe uh, proiectul de ordine de zi se va discuta și se va vota rezistența la antibiotice este vorba de o problemă veche. Învățăm în mod uh, direct. Dacă un uh, medic nu-și uh, spală um, mâinile suficient și un pacient se um, se infectează ca urmare acest lucru și uh, decedează după o săptămână, atunci nu mai există această legătură directă între acțiunea medicului și decesul pacientului. Deci, comunicarea, după părerea mea, ar trebui să fie um, sprijinită de către Parlament, pentru că aici avem foarte multe lucruri de câștigat. Știm foarte multe lucruri despre uh, Uh, infecțiile din spital și la nivel uh, molecular de rezistență uh, formată la antibiotice. Dar știm foarte bine că medicii prescriu antibiotice atunci când nu este nevoie și în plus nu, își, nu se spală pur și simplu pe mâini. Deci comunicarea este foarte important, importantă. Acum ajung la următorul punct care pentru mine este foarte important în legătură cu Centrul European de Prevenire și Control al Boilor. Dumneavoastră ați creat acest uh, instrument care uh, funcționează foarte bine. A, a, au fost create instrumente, cum este uh, TESI, un instrument de uh, monitorizare. Uh, s-a menționat aici exemplul cu bacteria Legionella și uh, Uh, la Stockholm se putea, s-a putut vedea pe baza acestei baze de date că cei infectați fuseseră în uh, uh, satul respectiv. Deci acest sistem de monitorizare um, este un instrument foarte util și cetățenii europeni și dumneavoastră aveți dreptul să beneficiați mai mult de acest instrument, nu doar, în ceea ce, nu doar din punctul de vedere al bolilor inf- infecțioase. Datele adunate ar putea fi folosite și pentru bolile um, cronice și pentru alte boli. Există, toate aceste lucruri sunt legate. Dacă este să vedem ce se întâmplă cu diabetul, cei care suferă de diabet sunt supuși unui risc mai mare de uh, infe- infecții, bătrânii, uh, copiii. Deci există uh, legături între bolile infecțioase și restul bolilor și, drept urmare, cred că în viitor, poate nu chiar uh, în viitorul apropiat, Parlamentul ar putea să se gândească cum poate folosi mai bine asemenea instrumente, cum este instrumentul de supraveghere, create deja, folosite foarte bine de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, cum pot fi adaptate aceste instrumente și pentru alte domenii. Știu că mandatul centrului este um, restricționat și statele membre nu doresc să permită acestui centru să se implice în prea multe lucruri, însă eu doresc să vă prezint această idee, să fac acest uh, apel. Este, eu mă aflu în al doilea mandat, poate nu voi putea continua activitatea prea mult timp, dar doresc să vă gândiți la această posibilitate de a folosi um, instrumentul, acest instrument um, dezvoltat de Centrul European de Prevenire al Bolilor și în alte domenii. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și sunt onorat că pot să fac, uh, să mă achit de, ace- de aceste lucruri pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru că ați luat uh, cuvântul. Uh, dacă doriți, puteți să redactați o scrisoare pe care să o adresați comisiei cu observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Prin aceasta vă dau cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Uh, vă mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamnei Grostet pentru întrebările în ce privește rujeola. Sunt și eu rușinat de faptul că acum noi exportăm rujeola. Gândiți-vă că uh, SUA, Canada, uh, America de Sud sunt teritorii fără rujeolă și noi ne lovim din nou de aceste epidemii și în plus le și exportăm. O dată pe lună publicăm informații detaliate despre cazurile de rujeolă din statele membre. Toate informațiile sunt disponibile și vi le pot trimite dacă doriți. A existat și o recomandare a Consiliului în timpul președinției maghiare și existau concluzii foarte ferme în ce privește vaccinarea copilor. Dar cum putem să schimbăm mentalitățile și comportamentele? Nu e ușor. Cum vă spuneam, săptămâna trecută am publicat un editorial și este evident că oamenii au mai întâi încredere în doctori și mai puțin în uh, autorități și în guvern. Din păcate sau din <laughs> fericire, nu se știe, dar oricum au încredere în medici. Rujeola este o boală contagioasă și avem nevoie ca cel puțin 95% din populație să fie vaccinată. Mulți doctori recomandă vaccinarea, dar alții nu doresc să aibă o poziție clară. Și atunci părinții nu știu, nu sunt convinși dacă chiar trebuie să își vaccineze copilul și să nu uităm faptul că acest vaccin este gratuit. Multă lume se gândește, a, rujeola, a, păi ce mare uh, scofală această boală, dar să nu uităm că 35% din uh, persoanele infectate cu rujeol au avut nevoie de spitalizare, uh, se îmbolnăvesc de pneumonie și este o boală foarte serioasă. Deși este atât de ușor să o prevenim. Sper că medicii vor da dovadă de mai mult simț de răspundere. Deci, am lansat această campanie și în plus am finanțat și un studiu din perspectiva uh, socială pentru a ști cum putem să influențăm mentalitățile, comportamentele. Și bineînțeles că am încercat să punem la punct un, o cutie cu instrumente, una diferită pentru fiecare caz în parte, pentru că nu putem să aplicăm o rețetă universală și sperăm ca până la anul să vedem niște rezultate. Rata uh, vaccinărilor, pe măsură ce va crește, va duce și la scăderea numărului de îmbolnăviri. Copiii trebuie să fie vaccinați între vârsta de 12 și 24 de luni, dar mai au nevoie și de o a doua injecție și, din păcate, în foarte multe țări uh, um, nu se mai administrează această a doua doză de vaccin. În ce privește rezistențele la uh, antibiotice și la alte medicamente de aceste bacterii care sunt rezistente, da, noi am pus la punct un sistem de supraveghere. În urmă cu trei săptămâni am fost invitat la cea mai mare conferință pe tema bolilor infecțioase care se organizează la Chicago și domnul Levenmore, domnul profesor Levenmore din Regatul Unit a uh, făcut o prezentare bazată pe datele din sistemul nostru de supraveghere. Oricum, dumnealui este cel mai mare expert actualmente în ce privește aceste uh, bacterii. Și noi uh, suntem la curent cu modificările cele mai recente. E, anul trecut am auzit de o nouă sușă și am făcut evaluarea de risc. Situația nu este deloc îmbucurătoare și acum încercăm să facem o evaluare a CPE, o altă sușă, și încercăm să îi convingem pe medici că trebuie să fie mult mai atenți atunci când prescriu tratamente și așa cum spunea și uh, distinsul meu coleg, medicii ar trebui să piardă această obișnuință de a prescrie uh, tot timpul antibiotice. Cred că astfel vom putea să luptăm mai eficient împotriva uh, acestor forme de rezistențe. Știu că a existat o conferințe de presă și comunicat de presă din partea uh, um, uh, FAO și din partea Organizației Mondiale a Sănătății în ce privește noi forme de uh, gripă H1N1. Noi nu credem deocamdată că riscul este mai mare, el este la un nivel similar ca și în ultimele luni, dar trebuie să fim vigilenți pentru că, într-adevăr, se pare că există o nouă sușă de a virusului um, H1N1. Și noi monitorizăm foarte îndeaproape situația din sectorul agricol și mai ales în anumite țări, ca de exemplu din Egipt, unde a existat un foca de infecție. Să știți că între Bruxelles și Stockholm legăturile sunt foarte bune și eu am putut chiar să mă întâlnesc cu o delegație a industriei farmaceutice și am discutat despre gripă și despre noile tipuri de vaccini. Eu cred că vaccinele care sunt produse sunt de foarte bună calitate și vom continua să colaborăm și pe viitor cu industria farmaceutică. Ați vorbit și de uh, narcolepsie. Deja în urmă cu un an ne-am preocupat de narcolepsie la ECDC. Dar ni s-a părut că era important pentru că cetățenii riscau din nou să nu mai aibă încredere în uh, campaniile de vaccinare. Știu că, de exemplu, în Regatul Unit s-a spus că din cauza uh, uh vaccinului împotriva rujeolei, s-ar, ar, copiii ar putea să dezvolte forme de autism sau mai știu eu ce, deși nu există nicio legătură dovedită. Și am comandat un studiu pe mai mult de 100.000 de copii. Am investit mulți bani în acest studiu și așteptăm primele rezultate la toamnă. Este complicat, dar așteptăm niște rezultate concrete. A, în ce privește inegalitățile, în ce privește îngrijirile de sănătate, multă lume ne pune asemenea întrebări. E adevărat că discuțiile se desfășoară la un nivel atât de general și ne-ați întrebat cum putem noi să schimbăm concret lucrurile. Dacă vă gândiți la boli precum tuberculoza, vă dați seama că cei bogați nu se îmbolnăvesc de tuberculoză. Iată acolo unde se oglindește cea mai bine această inegalitate a nivelului de sănătate. Știm care este situația în toate statele membre și știm că copiii din anumite țări nu sunt bine diagnosticați. Există multe probleme cu diagnosticarea tuberculozei și nu primesc uh, medicamente uh, cu uz pediatric. Nu are sens să spun acum despre care state este vorba, dar în 5 din 27 avem aceste um, inegalități crunte. Apoi, oamenii nevaccinați. De multe ori sunt persoane cu studii superioare care au hotărât că nu vor să-și vaccineze copiii și la cealaltă extremă avem persoane foarte vulnerabile și noi facem anchete ca să știm cum putem să le oferim acestor persoane vulnerabile posibilitatea de a se vaccina, pentru că ei doresc să aibă acces la vaccin, dar nu pot. Apoi, în ce privește virusul HIV, mă bucur că faceți o legătură între infecțiile cu HIV și drepturile omului. Dacă nu oferiți posibilitatea de diagnostic uh, precoce și de tratament precoce, inegalitățile se vor adânci. Pot să vă arăt cifre care dovedesc faptul că femeile care nu uh, um, au acces la vaccinul împotriva um, um, cancerului de uh, um, uter sunt cele din uh, categoriile cele mai vulnerabile ale societății. Trebuie să fim convinși și să convingem și autoritățile că trebuie să acorde multă atenție acestor aspecte. În ce privește infecțiile cu bacteria E. coli, a fost cea mai mare epidemie de cea mai mare anvergură înregistrată vreodată în istorie, mai ales infecții cu acest tip de bacterie. Niciodată nu văzusem niște complicații atât de severe generate de infecția cu E. coli. Noi am avut un rol de jucat, am furnizat consiliere pentru ca această sușă să poată să fie bine identificată. Am furnizat și date. Știm acum că această epidemie a afectat mai ales Germania, chiar dacă a existat și uh, o, o, număr mic de persoane infectate în Franța. Oricum, noi monitorizăm toate statele membre. Avem și mulți experți în ce privește bolile care se transmit prin uh, apă sau prin aer. Și ei au putut să ofere consiliere pentru a se ști cum uh, se pot trata în mod cât mai eficient cu putință un, uh, cât mai mulți pacienți simultan. Am colaborat și cu EFSA și cu DJ Sanco. Și cred că astfel au fost adoptate mai multe măsuri foarte bune din punctul meu de vedere. Ce învățăminte putem să tragem de pe urma acestei epidemii? Ea ar putea să izbucnească din nou în țări foarte bine echipate. Să fim conștienți de faptul că se poate întâmpla oriunde, oricând nu e o caracteristică a țărilor sărace. Deci trebuie să fim atenți. Știm în plus că notificarea a fost făcută cu întârziere. Eu eram invitat aici ca să discut despre hepatită și apoi doamna Dagmar Rodberent sau Liza, nu mai știu, mi-a pus o întrebare despre această epidemie din Germania. Și, în mod, acum, retrospectiv, știm că notificarea a fost făcută 21 de zile după ce medicii erau deja la curent. Încă o dată, orice țară ar putea să fie afectată. Căci, de îndată ce noi am fost uh, avertizați, am inclus datele în sistemul de alertă. Dar trebuie să știți că există mai multe nivele uh, de decizie în diferitele țări, de exemplu în Germania, de la nivel local, la nivel regional și apoi la nivel federal și există o întârziere. Deci, pentru ca informația să ajungă de la nivel local la nivel european, e nevoie de ceva timp, uneori prea mult timp și ar trebui să fim atenți. E adevărat că dacă numărul de cazuri este foarte mare, covârșitor de mare, ar putea să fie o explicație pentru această întârziere a notificării. notified that there are a lot of ticks. Uh, what is... Și cred că am putea avea aici un rezultat al schimbărilor climatice. Acest virus, virusul um, Nilului de Vest, circulă nu numai în Italia, ci și în alte țări și realizăm foarte multe investigații pentru a vedea care sunt um, uh, tendințele în ceea ce privește influența schimbărilor climatice asupra bolilor infecțioase. Investim mulți bani în acest sens, chiar dacă nu este o tematică foarte populară. Sunt puțin îngrijorat că dintr-o perspectivă medicală, însă nu uh, se acordă o atenție suficientă. Este mai degrabă un aspect legat de mediu și aș dori să, um, ce, să solicit un accent mai mare în acest sens. Mulțumesc! Ați răspuns la toate întrebările, cu excepția uneia, dar oricum ne-ați dat întrebări foarte detaliate. Uh, în uh, Stockholm avem uh, două dintre bolile infecțioase despre care ați vorbit, rujeola și malaria, în arhipelagul de lângă Stockholm. Da, în, în instituția noastră avem experți interni. Toate evaluările noastre de risc sunt realizate de către proprii noștri experți anul trecut, uh, Consiliul nostru de administrație a adoptat o politică în ceea ce privește conflictul de interese, însă un obstacol aici, aș spune, este că avem am avut nevoie și de un aviz din partea Agenției pentru Protecția Datelor. Această agenție a avut niște întrebări, le-am răspuns și acum așteptăm um, avizul lor. În același timp, participăm și la uh, grupul de lucru uh, global al DG Sanco privind conflictele de interes și avem o politică internă, mai ales în gripa. Tocmai pentru că este un subiect problematic, am cerut tuturor membrilor echipelor noastre să își publice pe site orice conflict de interese și se arată foarte clar dacă au vreun interes din orice punct de vedere. Însă vă spuneam că așteptăm și opinia uh, Agenției pentru Protecția Datelor, pentru că este vorba de niște date cu adevărat cu caracter personal. Și eu însumi și toată echipa de management uh, trebuie să ne comunicăm orice interese în acest sens. Mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes în continuare. Sper că nu veți avea niciun fel de alerte legate de epidemie în următorul an. Acesta a fost ultimul punct de pe agenda. Continuă domnul președinte, ne vedem mâine. Uh, să nu vă uitați uh, cartelele de vot și să veniți la timp. Să sperăm că vom începe uh, măcar o dată reuniunea noastră la timp. Pe mâine.